Good morning, ladies and gentlemen. Let's begin. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Haideți să începem. Nu te-ai mărteu. Nu trebuie să rup mărteu. No lo hay. Dear friends, please take your seat. Dragi colegi, vă rog, luați loc pentru a putea începe discuțiile, reuniunea de astăzi. So let's begin. Prin urmare, începem cu adoptarea ordinii de zi. După cum știți, proiectul de ordine de zi a fost deja distribuit, însă există o serie de solicitări de modificare a ordinii de zi. Raportorul Parlamentul European pentru Dreptul de Investigație, Ramon Oreghi, a cerut ca punctul 6 de pe ordinea de zi, în ceea ce privește exercitarea dreptului de investigare al Parlamentului, să fie abordat înainte de vot pentru a avea discuții, dacă este necesar, după care să votăm dacă membrii sunt de acord un nou mandat pentru pregătirea negocierilor. La ultima reuniune AFCO, de pe 22 octombrie, Comisia AFCO a acceptat propunerea raportorului de a pregăti un document de lucru care să fie prezentat în cadrul reuniunii AFCO din 3 decembrie. Având în vedere deschiderea Consiliului în ceea ce privește negocierile pe acest punct, grupul de lucru va introduce acest punct pe ordinea sa de zi, vineri, 20 noiembrie. Mercedes Breso, raportor pentru raportul 2014 privind protecția intereselor financiare UE și referitor la combaterea fraudei financiare, a cerut ca punctul 7 de pe ordinea de zi să fie și el abordat înaintea voturilor. Deci vă propun ca punctele 6 și 7 să fie abordate înainte de vot. și voturile vor avea loc începând cu ora 10. Se opune cineva? Vă rog. Thank you, Chair. No. Domnul Schöffling, nu este o obiecție, domnul președinte, ci aș vrea să rețineți din partea mea uluire cu privire la faptul că lucrurile, punctele de pe ordinea de zi au fost modificate foarte târziu aseară. Nu cred că este corect față de membri, nici măcar nu știm de ce. Acum ne-ați explicat, am înțeles care este logica, dar nu mi se pare că este o modificare ce poate fi făcută la 8-9 seara, în seara dinaintea reuniunii. Pe viitor, eu cred că ar trebui să încercăm să respectăm ordinea de zi așa cum este ea prezentată. Și înainte să începem dezbaterea privind raportul domnului Areghi, aș vrea și eu să spun ceva. De asta mai târziu, când ajungem la punctul respectiv. Mulțumesc, da. O să vă răspund puțin mai târziu. Sunt de acord cele spuse de dumneavoastră, sunt probleme, e adevărat, Schimbările au fost făcute de îndată ce am, președintele a fost informat cu privire la cererile respective. Dar vom încerca să evităm astfel de situații pe viitor. Mersedes Preso. Am vrut doar să vă informez că noi am solicitat această modificare ordinii de zi cu două zile în urmă. De regulă, în cazul votului, e nevoie oricum de o prezență mult mai numeroasă și atunci m-am gândit că poate ar fi uh, o modalitate de a ne organiza mai bine. În orice caz, eu sunt uh, de acord. Sunt aici până la uh, prânz, așa că n-am nicio problemă dacă doriți să intervin mai târziu. Bun. O să vorbesc cu doamna Hübner și o să încercăm să evităm astfel de situații pe viitor. Bun, mulțumesc. Considerăm ordinea de zi adoptată cu modificările pe care tocmai le-am discutat. Haideți să trecem acum la comunicările președintelui. I'm now informed that Mrs. Hübner will Tocmai mi se spune că doamna Hübner are, va face aceste comunicări de îndată ce va sosi, așa că trecem direct la punctul 6 de pe ordinea de zi. Propunerea de regulament a Parlamentului European privind dispozițiile detaliate referitoare la exercitarea dreptului de investigare a Parlamentului. Și am să-i dau cuvântul lui Ramon Iaureghi de îndată pentru a ne prezenta acest al doilea document de lucru. Ai cuvântul, Ramon. Domnul Schoplinger dorește să intervină. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Vreau să-i spun domnului Haureghi că, din câte înțeles, veți solicita un mandat de negociere. BP-ul este gata să vă susțină, însă am vrea să vă rugăm să faceți o reuniune a raportorilor din umbră înainte de reuniunea cu Consiliul, dacă sunteți de acord. Mulțumim pentru această Intervenția Ramona, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și iată că îi răspund domnului Șoflin de îndată, spunându-i că, evident, aceasta este și intenția mea în calitate de raportor. Întotdeauna, ori de câte ori au avut loc negocieri oficiale cu Consiliul și cu Comisia, am avut înainte o scurtă reuniune a grupului de negociatori, adică raportorii din umbră, cu mine, înainte de orice negociere. Asta se înțelege de la sine. Dați-mi voie să vă reamintesc de ce discutăm acest subiect încă o dată, foarte pe scurt, pentru că nu vreau să lungesc discuția. Dați-mi voie să vă spun cum stau lucrurile. Știți că în mai 2012 în mandatul anterior, Parlamentul European a aprobat pentru prima dată raportul David Martin. Este primul text care a fost aprobat de Parlament pentru începerea negocierilor cu Consiliul și cu Comisia. Timp de un an și jumătate, până în 2014, aceste negocieri s-au desfășurat pe baza raportului respectiv. Nu s-a ajuns la un acord final, s-a ajuns la anumite alinieri pe anumite puncte, însă nu s-a ajuns la un acord final și Comisia AFCO a hotărât astfel încât uh, raportul să nu devină caduc și să poată trece că în mandatul ulterior l-a aprobat doar, cu, doar pentru ca uh, documentul respectiv să rămână valid. Și în aprilie 2014 Parlamentul a aprobat textul respectiv. Din păcate însă, această aprobare s-a făcut pe baza unor documente pe care Secretariatul General al Consiliului și al Comisiei le-au transmis Secretariatului General al Parlamentului, în care se prezentau o serie de obiecții de ordin juridic, în care se explica faptul că, după părerea lor, era inacceptabil să existe dispoziții care să slăbească tratatul sau uh, ordinea juridică europeană. Însă, încă o dată vreau să vă respect că în aprilie 2014 Parlamentul a hotărât să aprobe documentul respectiv. În noul mandat, Comisia m-a mandatat să mă ocup de acest subiect în martie, să mă ocup de demararea acestor discuții și am prezentat un prim document de lucru în ianuarie, în care am cerut să se reia dialogul cu instituțiile europene. Pe baza acelui document de lucru din ianuarie am avut diverse conversații cu președinția letonă, după care cu comisia, am avut conversații și cu diferiți alți factori care încă de la început au făcut parte din echipa de negociere Însă nu a fost posibil să se ajungă la un mandat, să se primească un mandat în cadrul Consiliului pentru acest dialog. Dialog care inițial avea doar um, forma unui dialog informal, de tatonare. Uh, încercăm să vedem care sunt dificultățile, care sunt posibilitățile, astfel încât Comisia și Consiliul să înceapă un dialog cu noi pentru a ști care sunt problemele și care ar putea fi posibilele soluții. Din păcate, Consiliul nu a obținut niciodată mandatul, autorizația, pentru că exista o minoritate de blocaj, poate, sau pentru că nu exista suficient consens. În orice caz, reuniunile care au fost convocate pentru acest dialog au avut loc practic o singură dată, în iunie, cu participarea Comisiei și la acea reuniune, Consiliul nu a fost prezent. Și, în mod surprinzător, lipsa Consiliului a fost anotată de președinția letonă doar cu o seară înainte de ziua reuniunii. Și asta a fost situația până în luna septembrie, când uh, lucrurile au fost uh, controlate, au fost gestionate de ministrul luxemburghez din partea președinției luxemburgheze. În una dintre sesiunile de la începutul președinției luxemburgheze am fost prezent și am cerut foarte ferm ca atât Consiliul cât și președinția luxemburgheză să rezolve această problemă de dialog. Am avut trei reuniuni cu el și cu echipa sa și am transmis între noi o serie de documente cu privire la posibilele condiții, astfel încât Consiliul să poată aproba un mandat de negociere. Și aș vrea să vă spun că asta, cam așa stau lucrurile. Aici ne aflăm în momentul de față. Deschiderea manifestată de raportor, documentele pe care președinta Hubner le-au trimis nu sunt suficiente pentru Consiliul. Consiliul cere, ca să spunem așa, uh, o dorință, o voință a Comisiei AFCO să abordeze dificultățile juridice pe care ei le-au prezentat deja în documentul pe care l-am menționat, documentul din aprilie 2014, înainte de aprobarea în plen, și cere să existe o deschidere a Comisiei AFCO de a rezolva aceste probleme prin noi uh, soluții dar aceste lucruri deja au fost acoperite în raportul David Martin. După părerea mea, acest lucru va fi foarte dificil, pentru că nu există un regulament privind dreptul la investigare dacă nu există acord cu Consiliul și Comisia. Și nu o să avem așa ceva. Deci fie cădem de acord cu Consiliul și cu Comisia pe acest nou text și trebuie să fie nou text, cel puțin pe anumite părți, sau nu vom avea un text pentru că există articolul 226 din tratat care ne spune foarte clar că aprobarea regulamentului privind dreptul la investigare necesită acordul prealabil și al Consiliului și al Comisiei, acord pe care, doamnelor și domnilor, nu îl avem. După părerea mea, obiecțiile de ordin juridic care au fost prezentate atât de Consiliu cât și de Comisie sunt întemeiate. Există aici aspecte juridice și politice importante care trebuie luate în considerare pentru că, evident, Parlamentul dorește să se asigure că toate competențele Comisiei de Investigare vor fi competențe relevante, importante, astfel încât dreptul acesta de investigare, care este un drept normal pentru o structură parlamentară, poate să fie aplicat în mod concret și efectiv în practică și pot să permită finalizarea acestor investigații investigații care au fost hotărâte de uh, Parlament. Dar evident că aici există blocaje cauzate de uh, anumite probleme. Există investigații judiciare posibile în anumite țări. Uh, există confidențialitatea documentelor, există probleme care țin de capacitatea coercitivă a camerei pentru a uh, chema martori, pentru a sancționa martorii în cazul în care nu se prezintă și așa mai departe. Există 5 sau 6 probleme într-un text scurt, nu sunt mai mult de 20 de articole în textul respectiv, deci evident că e nevoie de un nou consens, nu nou, pentru că n-am avut niciodată un consens până acum. E nevoie de un consens, practic. Credeți-mă, dragi colegi, documentul pe care vi-l prezint acum este ultima șansă pe care o avem pentru ca efectiv Consiliul să își revizuiască poziția și să accepte să, începe nego- să înceapă negocierile oficiale cu noi. Dacă îmi dați voie, aș îndrăzni să spun că asta ar fi cheia care ar deschide poarta castelului, dacă e corect să-l numim așa. E un document de care avem nevoie și vă rog să aveți încredere când vă spun că acest document, care într-un fel sau altul se lucrează și ca să poată fi acceptat de Consiliu, trebuie să existe o voință politică, un semn al voinței politice AFCO de a uh, rezolva aceste probleme, negocierea. În cazul în care Consiliul acceptă mandatul de negociere, cu Parlamentul și cu Comisia, care deja și-a arătat deschiderea față de textul nostru, această negociere ar deschide practic negocierile oficiale. Și aici răspund din nou domnului Șoflin și domnului Vilan, care ieri seara, mă refer la raportorul din umbră al grupului popular, care ieri seara mi-a spus că dorește să existe un dialog între negociatori. Evident că și eu doresc asta. Sunt de acord să avem un astfel de document și să ne asigurăm că în sfârșit Consiliul ne poate anunța că are un mandat de negociere. Comisia de negociere va fi uh, comisia la care participă toți raportorii din umbra tuturor grupurilor. Ne vom reuni înainte, vom stabili o strategie de negociere cu serviciile juridice ale Parlamentului și cu doamna președintă Hubner care, pe baza articolului 73 din regulamentul de funcționare a Parlamentului, va stabili care este mandatul de negociere pentru echipa comisiei noastre. Asta vă cer, dragi colegi, înțelegând că este un pas care trebuie făcut și, în încheiere, v-aș mai spune că dacă acest lucru n-ar rezolva problemele, Va trebui să ne reunim din nou, să vorbim cu președinta Hubner și cu toți coordonatorii grupurilor pentru a aduce acest acord la cel mai înalt nivel și asta va da naștere la un conflict instituțional important, pentru că vă reamintesc că noi avem mandatul conferit de tratate pentru inițiativa legislativă și trebuie să ne exercităm acest mandat. Și dacă nu există uh, deschiderea de negociere, trebuie să ridicăm acest, uh, această problemă la nivel de conflict interinstituțional. Însă este ceva ce nu mi-aș dori și sper să nici nu se întâmple. În orice caz, ce propun acum, ce vă propunem acum, este un pas necesar pentru a ne asigura că nu ajungem într-o astfel de situație și sper că din ianuarie putem să și demarăm un proces de negociere cu toți raportorii din umbră din partea tuturor grupurilor, președinția Comisiei, Consiliul și Comisia Europeană. Mulțumesc! Thank you very much. The proposal is clear. Mulțumesc, această propunere este foarte clară. Domnul Șopfling are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, Domnul Aurelius a lucrat foarte bine, ne-a prezentat prioritățile care ne așteaptă, ce trebuie să facem, e foarte clar. Știm că este un dosar foarte important, dar de asemenea și unul foarte complex. Mie mi se pare că complexitatea provine din faptul că Ehm, e, eh, provine din faptul că se întâlnește legislația cu realitatea și întotdeauna e delicată o astfel de întâlnire. Atunci când Parlamentul e implicat, eh, puterea noastră de reprezentare a cetățenilor Uh, e și mai importantă pentru că ea implică și dreptul de um, anchetă. Înțeleg că există și alte tipuri de sensibilități din partea statelor membre, uh, de exemplu uh, faptul că acest uh, drept de anchetă duce la înființarea unor comitete de anchete, unor comisii care nu sunt pe placul tuturor statelor membre, înțeleg, deci care sunt sensibilitățile și problemele. Uh, Uh, sper ca dosarul acesta, care se află de uh, mai mulți ani în uh, competența comisiei noastre, din mandatul precedent, să avanseze, dar în orice caz e încă o dată un dosar pe care îl tragem după noi ca pe o roată de moară de mulți ani de zile, deci îi urăm succes raportorului pentru negocierile cu celelalte instituții. Mulțumesc, uh, doamna Mercedes Breso. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem și noi într totul de acord cu procedura care a fost prezentată de colegul Aureghii. Fără îndoială, aceasta este cea mai bună modalitate pentru a aborda această situație avem un mandat și este rolul negociatorului să se, rolul raportorului să informeze toate grupurile prin intermediul coordonatorilor, a raportorilor din umbră, după cum alege, după care să revină și să ne dea, sperăm de această dată, vești bune, pentru că sperăm că de această dată să se obțină un rezultat pozitiv. Nu cred să fie altă soluție decât să acceptăm această negociere pentru că, evident, mandatul va continua să existe și cred că este important să reușim să definim un text cu care să fie toată lumea de acord. Și pentru asta, evident, o să trebuiască să lăsăm deoparte câteva ambiții, dar cred că va trebui să reușim să găsim o soluție. Am în totalitate încredere în capacitățile de negociere ale lui Ramon și mult succes! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Domnul Teric Abras. Îmi cer foarte mult. E o problemă foarte dificilă. Suntem de acord pe deplin cu uh, propunerea lui Ramon Haureghi. Îi urăm uh, mult succes. Sper să uh, obținem rezultatele pentru care ne luptăm de mult. Mulțumesc. Mai te Garoflo. Și mai tau. Mulțumesc. Señor Jauregui, Domnul Haureghi și cu mine ne cunoaștem de mult timp și știu că dacă cineva este capabil să lucreze în situații așa de dificile, este raportorul nostru. De aceea vreau să-i urez mult succes și, evident, știam de la început că nivelul de frustrări va fi ridicat. Sunt chestiuni importante aici pe care le dorim în Parlamentul nostru și știam că va fi foarte dificil să reușim să le obținem. Thank you very much. No more requests. Mulțumesc, n am mai cerut nimeni cuvântul. Deci, vom reveni la acest subiect atunci când vom vota. Mulțumesc foarte mult și acum uh, trecem la punctul 7. Ramon. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru încredere și sper să nu vă dezamăgesc. Mulțumesc. Much. Mulțumesc. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul anual pe 2014 prin protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, combaterea fraudei. Aș dori să dau cuvântul doamnei Mercedes Breso pentru a prezenta acest uh, aviz, proiect de aviz. Aveți cuvântul. Thank you, President. Uh, I, I won't make a full presentation again of the document. Mulțumesc, domnule președinte. Am prezentat la ultima ședință acest document. Mai sunt doar câteva elemente care sunt uh, foarte importante pentru mine ca raportor și pe care aș dori să vi le prezint. În primul rând, simplificarea controlelor, apoi o distinție foarte clară între fraudă și erori și, în al treilea rând, îmbunătățirea cooperării între statele membre și Comisia Europeană. Și, în al patrulea rând, caracterul orizontal al uh, controlelor de ce ar trebui să intervină și în alte domenii ale politicilor europene, în conformitate cu articolul 325 din uh, tratat. Am avut 28 de amendamente, 18 mi se par acceptabile. Voi propune dou- am propus două uh, amendamente de compromis care acoperă șase sau șapte alte amendamente și aș dori doar să mai subliniez faptul că am depus eforturi speciale Um, privind un amendament uh, mai multe subiecte pe care aș dori să le evidențiez. În primul rând, mai multă transparență în proceduri, uh, felul în care fondurile europene sunt folosite, sunt cheltuite la nivel european, și la nivel național, de exemplu, uh, un apel de a coordona serviciul de combatere a fraudei. Apoi, uh, informarea în legătură cu uh, controlele, amendamentul 13 în ceea ce privește independența controlelor, amendamentul 12, accelerarea procesului de creare a acestui oficiu european de anchetă este tot un subiect extrem de complex. Sunt foarte multe amendamente pe această temă și voi propune un amendament de compromis pentru a prelua uh, un număr cât mai mare de amendamente și, în fine, dar nu în ultimul rând, publicarea evaluării uh, acordurilor cu um, companiile de tutun. E un amendament uh, care e suficient. Nu cred că vor fi probleme la vot cu aceste amendamente. Mulțumesc foarte mult. Dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Șoflin, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Doram doar să o felicit pe doamna Breso, să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut. E un dosar foarte important uh, din punctul meu de vedere, care are aspecte complexe, dar mi se pare că ați reușit uh, să le uh, rezolvați. Cred că acest procuror uh, european, acest, acest oficiu, e o idee foarte bună, a sosit în momentul să-l înființăm. Uh, știu că sunt și chestiuni legate de competențele statelor membre și vor fi și obiecții, dar în orice caz e important. Apoi independența și transpar- transparența controlelor, transparența în general e un deziderat foarte important. Trebuie într-adevăr ca controlele să se facă la modul cel mai eficient. Încă o dată felicitări pentru tot ce ați făcut. Mulțumesc, Pascal Durand. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că deja am discutat data trecută acest uh, proiect de aviz. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Bredo, Breso pentru tot ce a făcut și pentru progresele înregistrate între timp, progrese și mai satisfăcătoare, pentru că remarcele pe care le-am uh, făcut uh, data trecută au permis progrese pe fond am reușit să obținem aproape tot ce ne doream. În orice caz, cred că se mai poate lucra uh, la această problemă a Comitetului de Supraveghere al OLAF, pentru că încercăm să facem o disociere între OLAF și organul care controlează. E o problemă complicată, mai ales din perspectivă bugetară. Nu că um, sunt tăpise loc, dar în orice caz, încă o dată, încă, încă mai așteptăm uh, progrese. Apoi, în ceea ce privește indiciul de corupție, eu solicitare, pot face o comparație așa, uh, e asemănător cu modul în care Comisia urmărește transpunerea în fapta directivelor în statele membre, de ce nu ar putea Comisia să evalueze și felul în care statele membre uh, abordează sau combat problema corupției, nu neapărat să uh, Uh, facă o ierarhizare, dar să uh, spună care este gradul de corupție în anumite state membre. Știu că nu e ușor de pus în, uh, în uh, practică, dar în orice caz cred că este o pistă care merită explorată. Mulțumesc încă o dată lui Mercedes pentru tot ce a făcut. Mulțumesc, Meice. Dar ne alăturăm și noi acestor felicitări pentru că sugestiile sunt extrem de elaborate și întemeiate, sunt foarte bine puse la punct acesta este unul dintre elementele esențiale. Vrem să recuperăm o parte a credibilității pe care am pierdut-o în rândul cetățenilor, mai ales în țara noastră, este extrem de important. Final comments by Mercedes Bresso. Doamna Mercedes Bresso pentru concluzie. Aș dori în primul rând să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Bineînțeles că voi încerca în continuare să văd cum am putea să mai uh, facem pași înainte pe chestiunile încă rămase deschise. Colegului Durand aș dori să-i spun că din experiența mea profesională vă pot spune că sunt așa puțin cam sceptic în ceea ce privește indicatorii sau indicii compuși. Un indice de corupție, de exemplu, din mai multe țări, care este format din elemente disparate, care diferă de la un stat la altul e foarte greu să faci ponderarea cu indicii. Și constatăm acest lucru. Indicatorul de eficacitate parlamentară ne miră faptul că cei care lucrează cel mai puțin par frunta și pentru că petrec foarte mult timp la plenară, iau cuvântul la catch de și așa mai departe. De asemenea, deci, deci sunt puțin sceptică față de astfel de indicatori care pot uh, duce la concluzii care nu sunt foarte pertinente și care riscă și uh, mai multe probleme decât încearcă să rezolve. Dar mă voi mai gândi și invit și pe colegii să se mai gândească, să mai chipzuiască. Poate am putea găsi o soluție. Să solicităm ca problema să fie studiată. Pentru că înainte de a propune un indice sau un indicator, cred că ar fi în interesul nostru să discutăm în aprofunzime în profunzime acest, uh, acest subiect. Cred că trebuie să fim prudenți, e periculos să pui în același coș merele și perele, lucruri complet diferite. Și după aceea să tragi concluzii. Uh, cum se spune în franceză? Papucii de casă și cu papucii cu toc. Dar e o problemă. am tras această concluzie în legătură cu indicatorii de mediu, social și așa mai departe, ajungem la concluzii care nu spun nimic despre realitatea de la fața locului. Nu sunt din principiu împotrivă, dar am câteva îndoiele, am îndoielile mele, dar voi discuta în tetatet cu domnul Durant care a propus acest amendament. Și ne vom mai gândi. Mulțumesc foarte mult. Deci, am încheiat și acest punct de pe urmă de zi. Și acum îi predau președinția doamnei Hübner, care tocmai a sosit. Uh, made, uh, announcements. Care acum vă poate face comunicările președintelui. I'm sorry, we just had the meeting. Îmi cer scuze, am avut o reuniune cu reprezentanții Coreper pentru uh, legea electorală și de aceea am uh, întârziat. Aș dori să vă informez în legătură cu deciziile care au fost adoptate de către coordonatori în 29 uh, octombrie, în primul rând în ceea ce privește numirea coordonatorilor deci, uh, Ramon Haureghi a fost numit raportor pentru raportul din proprie inițiativă cu privire la democrația electronică, e-democrație în Uniunea Europeană și uh, provocările potențiale. Pascal Duron, din partea verzilor, ele a fost numit raportor pentru avizul întocmit de Afcola, raportul Comisiei de Control Bugetar pentru descărcarea 2014, pentru bugetul general al Uniunii Europene deci cu trimitere la Consiliu, în ceea ce privește executarea bugetară de anul trecut și PP-ul ne va trimite și propunerea de nume pentru raportorul AFCO, pentru raportul LIBE, pentru uh, raportul 2014 cu privire la aplicarea uh, cartei uh, europene privind drepturile fundamentale. Am mai făcut și o recomandare referitoare la raportul pentru care am cerut la conferința uh, um, președinților de comisii să primim un raport, deci s-a schimbat încă o dată titlul și deci coordonatorii au recomandat ca titlul actual al raportului să fie menținut și au sprijinit eforturile președintelui de comisii să supună uh, raportul aprobării de către conferința președinților și de către CCC cu Comisia Asociată Econ. Deci titlul este uh, Sporirea um, responsabilității democratice la nivelul guvernanței europene și provocări uh, instituționale. Am primit și o scrisoare de la domnul Lamasur, care este președintele Comisiei Tax, în ce privește lipsa spiritului de cooperare de care au dat dovadă anumite companii multinaționale. E vorba de activitatea Comisiei Tax privind uh, deciziile fiscale și am decis la ședința coordonatorilor ca această, uh, această scrisoare sau problemele expuse în această scrisoare să fie discutate la grupul de lucru cu privire la procedurile parlamentare în contextul unei uh, posibile schimbări a regulamentului Parlamentului, a regulamentului de procedură. Iar coordonatorii au considerat și că această chestiune ar trebui să fie abordată în cadrul raportului Giggles cu privire la transparență, tragere la răspundere și uh, integritate în instituțiile europene și am fost de acord să-l uh, informăm și pe Giefer Hofstadt, astfel încât să poată să prevadă discutarea unor astfel de subiecte în contextul negocierilor pentru un nou cadru instituțional și a unei bune reglementări. În ceea ce privește propunerile de rezoluție, am, pro, am primit mai multe propuneri de rezoluție. Recomandarea coordonatorilor este următoarea pentru prima rezoluție cu privire la Regatul Unit, referendumul uh, cu privire la părăsirea Uniunii Europene, am uh, considerat că această chestiune să fie tratată în cadrul raportului AFCO. Raportor este Guy Verhofstadt E vorba de o evoluție a cadrului instituțional al Uniunii Europene, posibile modificări și în ceea ce privește propunerea de rezoluție cu privire la comunicare, am hotărât să nu dăm urmare acestei propuneri ca atare, ci să o transmitem Comisiei de Control Bugetar, pentru că considerăm că este de competența acestei comisii Uh, rezoluția cu privire la tratamentul discriminatoriu a membrilor neafiliați. Uh, o trimitem tot la grupul de lucru pentru regulamentul Parlamentului, iar în ceea ce privește rezoluția cu privire la transparența în instituțiile europene, nu va fi un follow-up autonom. Decizia este tot să fie transmisă uh, raportului de lucru care se ocupă de raportul Sven Giggles pentru transparență. Dacă nu sunt obiecții, consider că aceste decizii ale, ale coordonatorilor sunt uh, aprobate de către Comisie și aș dori să vă mai informez în ceea ce privește vizita noastră la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Intenționăm ca această vizită să fie organizată, dacă se poate, în 27 sau în 28 ianuarie, miercuri sau joi, la anul și în orice caz veți fi ținuți la curent, veți fi informați înainte. Va trebui acum să îi așteptăm pe colegii care sosesc la vot la ora 10, ceea ce înseamnă că avem o pauză de 5-6 minute. Mulțumesc! Dear colleagues, I would like to start the vote. We have three issues to Vom trece la vot, avem trei subiecte pe care le supunem la vot. Primul subiect în legătură cu ceea ce tocmai am discutat, documentul prezentat de Ramon Haureghi. vom avea un vot și privind orientarea politică a documentului de lucru, în care noi, în calitate de membri ai Comisiei AFCO, confirmăm problema ridicată de Consiliu și acordăm mandat raportorului să continue contactele cu Consiliul în cadrul prenegocierilor și Comisiei de asemenea să pregătească pașii următori pentru echipa de negociatori pentru a începe uh, și negocierile propriu-zise. Negocierile propriu-zise de asemenea vor ține seama de decizia noastră privind uh, mandatul acordat uh, echipei de negociatori în momentul în care vom primi confirmarea din partea Consiliului să negocieze cu noi în baza documentului propus. Deci, vă întreb dacă sunteți pentru. Cine este pentru această susținere pe care dorim să-i acordăm lui Ramon Haureti? Împotrivă? Nimeni? Se abține cineva? Nu. Deci, Ramon, ai primit mandatul solicitat din partea noastră. Trecem atunci la punctul 2 de pe ordinea de zi. Este vorba avizului Paul Ranhel privind cadrul instituțiilor uh, financiare, bancare și de monitorizare a acestor instituții. Putem începe votul? Compromisul 1. Cine este pentru? Cine este pentru compromisul 1? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Cine este pentru amendamentul 3? Împotrivă. Verificăm votul pentru amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. 9 la 8. Amendamentul 5. Pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Cred că este aceeași majoritate, dar verificăm electronic să deschis votul. Da, facem tot ce ne stă în putere. S-a închis votul. Și se adoptă. Trecem la amendamentul 6, unde avem un vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Cred că este aceeași majoritate, dar nu sunt foarte sigură. Deci, verificăm votul pentru prima parte. S-a închis votul. 9 la 8. Deci putem supune la vot uh, imediat electronic și partea a doua. S-a deschis votul pentru partea a doua. S-a închis votul. Și se adoptă. Trecem la compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul C. Pentru. Îmi cer scuze, e vorba de un vot pe părți la compromisul C. Cine este pentru prima parte? Împotriva abțineri se adoptă partea a doua pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 11. Cine este pentru? 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, de asemenea, un vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, cine este pentru, împotrivă, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 19 pentru, against, împotrivă, abțineri, se respinge, 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 23 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 25. S-a închis votul. S-a închis votul. 3. Ce s-a întâmplat? 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar ca să fim siguri, 26 s-a deschis votul. 26. Verificăm 26. S-a închis și 9 pentru, 7 împotrivă se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă. Verificăm și amendamentul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 8 pentru 7 împotrivă, 28 pentru împotrivă, verificăm 28. se adoptă. Compromisul D pentru, împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă, 36 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 41 pentru, împotrivă. Verificăm 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. 9 pentru, 7 împotrivă, 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 44 vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, verificăm prima parte, amendamentul 44. S-a închis votul și se respinge. 8 la 8. Partea a doua, cine este pentru? Nu, se pare că caduc. 45 pentru, împotrivă. Abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă. Abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă. Verificăm 47, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 49 pentru, împotrivă. Verificăm. 49 s-a deschis votul. S-a închis votul și se nu la 8 se adoptă. Verificăm 50. S-a deschis votul, s-a închis votul. 9 la 9 se respinge 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări, Paulo. Aș vrea să vă informez că uh, nu supunem la vot, a fost vorba despre o procedură de act delegat în legătură cu finanțarea partidelor politice și a existat și un deadline pentru a înainta obiecții în legătură cu acest act delegat și uh, în ce privește înregistrarea partidelor politice și finanțarea și conform o regulamentului regulii 105 din um, termenul limit a fost 29 octombrie, nu au fost înaintate obiecții, nu au existat recomandări de extindere, deci Comisia AFCO nu va înainta o moțiune de rezoluție pe această temă, dar uh, eu am repetat întotdeauna că pentru grupurile politice există posibilitatea sau pentru 40 de membri să înainteze în plen o obiecție în cadrul ședinței plenare. Deci nu supunem la vot și acum trebuie din nou să ne oprim pentru că am votat foarte repede și uh, vom începe întâlnirea noastră cu reprezentanții parlamentelor naționale la ora 10.30, deci vă rog să uh, acceptați să suspendăm întâlnirea până la orele 10.30.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 Individual.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

Italia, Uh, dear colleagues, I... Stimați colegi, aș vrea să luați loc. Uh, de obicei, cei care stau în picioare nu aud ceea ce spunem noi din prezidiu. Deci cred că și Richard da trebuie să ia loc. Doresc să vă adresez un călduros bun venit noi avem un obicei în Comisia pentru Afaceri Constituționale să avem întâlniri cu parlamentele naționale. În trecut nu, nu uh, au fost întâlniri, mă bucur însă că dumneavoastră ați acceptat uh, să participați la aceste întâlniri. Deci, cred că sunt 13 parlamente naționale prezente la întâlnirea de astăzi doresc să-i spun bun venit lui Marc Angel, care eh, reprezintă președinția luxemburgheză. Eh, Parlamentul din Luxemburg este președintele Comisiei pentru Afaceri eh, Externe, Apărare, Cooperare și Imigrație în Camera Deputaților și aș dori de asemenea să-l salut pe domnul ministru Nicola Schmidt, este premier atunci, deci, dumneavoastră, cred că vă apropiați de momentul în care președinția luxemburgheză se încheie, dar noi vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră la întâlnirea de astăzi și salutăm de asemenea pe primul vicepreședinte al Comisiei Europene din păcate, ă, aseară a fost solicitat să participe la o reuniune de urgență la Ankara. Știți că există acum negocieri de urgență între ă, instituțiile europene și Ankara, dar ă, din partea Comisiei Europene, directorul Pascal Ardini îl va reprezenta pe vicepreședintele Comisiei. Nu vreau să vă numesc pe toți care sunteți invitații noștri ca să nu omit pe cineva, dar uh, mă bucur că și uh, membrii ai Parlamentului turc sunt prezenți astăzi. Aș dori de asemenea să vă informez că uh, din partea Lordului Tim Boswell, președintele Comisiei eh, pentru Afaceri Europene din Camera Lorzilor din Marea Britanie eh, își exprimă preocuparea că în timpul discuțiilor pe care le vom avea în prima parte a întâlnirii noastre, eh, am putea să nu discutăm și analiza interparlamentară a agențiilor europene, dar eu cred că este de fapt uh, o sugestie binevenită să nu discutăm uh, doar uh, relația cu instituțiile europene, ci și cu agențiile europene și de asemenea am primit o contribuție din partea Lordului Tim Boswell care va circula în sală în timpul întâlnirii. Este vorba despre o întâlnire tripartită a Camerei Lorzilor, Camerei uh, Comunelor și uh, în uh, noiembrie, la începutul lui noiembrie a avut loc această întâlnire. Există niște însemnări pe marginea acestei reuniuni care vor circula, cum spuneam, în timpul reuniunii din sală. Noi Ehm, am organizat această întâlnire pentru că, în calitate de ehm, parlamentari, trebuie să avem eh, o privire eh, mai amplă, dincolo de preocupările cotidiene, să existe eh, un cadru în care să putem discuta toate provocările care se află în fața noastră în prezent. Dorim să Discutăm și un raport al doamnei Mercedes Bresso și Elmar Brock în legătură cu buna funcționare a Uniunii Europene, folosind uh, potențialul pe care tratatul de la Lisabona ne-l pune la dispoziție uh, și acest uh, raport are o trimitere și la posibilele evoluții viitoare ale instituțiilor. În felul acesta, noi analizăm toate provocările care se află în fața noastră, um, riscurile existente, instrumentele instituționale, arhitectura instituțională, capacitatea de management a Uniunii Europene. Pentru că trebuie să ținem seama nu doar de eficacitate, de eficiență, dar și de legitimitate democratică uh, și uh, responsabilitățile pe care Uniunea le are în uh, procesele contemporane. Deci, în prima parte, vom discuta evoluțiile instituționale ale Uniunii și în partea a doua, în uh, cadrul după amiezii, vom avea și o audiere în care vom uh, avea o analiză parlamentară și uh, vom vorbi despre monitorizarea de către Parlament a guvernelor din statele membre ale Uniunii Europene. Deci voi da cuvântul uh, uh, primilor paneliști sunt uh, trei bărbați, asta se întâmplă destul de frecvent în prezidiu, deci primul va fi Marc Angel, președintele Comisiei de Politică Externă din Luxemburg și Marc, ai cuvântul. Sper ca principalii vorbitori să nu depășească 10 minute fiecare. Aș dori să ține seama de acest timp de intervenție. Mulțumesc foarte mult, Danuta, doamnă președinte, dragi colegi, vă mulțumesc pentru invitația la acest eveniment, pentru că este un moment esențial în uh, viața Uniunii Europene, având în vedere provocările cu care ne confruntăm. Instituțiile europene și dialogul interparlamentar trebuie să fie aprofundate pentru a aborda aceste provocări în mod eficient. Mă bucur că Parlamentul European vrea să implice parlamentele naționale într-un dialog politic consolidat, mai ales uh, Uh, având în vedere documentul de lucru al domnului Brock și doamnei Breso și raportul HOS și uh, acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare, toate acestea fiind în discuție în momentul de față. Dialogul consolidat este esențial din două motive. În primul rând, atât Parlamentul European cât și Parlamentele naționale se confruntă cu faptul că schimbările la nivelul tratatelor nu par să fie realist, posibil uh, în viitorul apropiat. Știm de asemenea că există motive pentru a îmbunătăți funcționarea instituțiilor europene și a implementării legislației europene. În al doilea rând, și asta este foarte important, suntem cu toții de acord că rolul și implicarea parlamentelor, european și naționale, trebuie să fie consolidat și asta cât de repede. Acesta este motivul pentru care dialogul politic și dialogul politic între parlamentele naționale și Parlamentul European sunt acum mai importante ca niciodată. Trebuie să ne consolidăm cooperarea pentru o mai bună monitorizarea activității executive la nivel executiv și la nivelul Consiliului. Și, sigur, trebuie să existe uh, competențe clar delimitate. Uh, Există multe suprapuneri, deocamdată există provocări, dar există și posibilități de cooperare între parlamentele naționale și cel european. Și acesta este subiectul la care aș vrea să mă refer astăzi, pentru că sunt sigur că între parlamentele naționale și Parlamentul European cooperarea poate să aducă o contribuție semnificativă pentru legitimizarea Uniunii Europene într-o și mai mare măsură. Eu nu am considerat vreodată că ar exista un deficit democratic în noi, dar este nevoie să ne apropiem de cetățeni și de aceea parlamentele naționale au un rol important de jucat. Și acesta este și motivul pentru care trebuie să îmbunătățim cooperarea între Parlamentul European și cele naționale. În președinția luxemburgheză, din perspectiva Parlamentului, ne implicăm în activități europene în mod serios și cooperarea cu Parlamentul European este una extrem de fructuoasă. Parlamentele europene își iau un serios rolul european și în acest sens există o serie de inițiative sub președinția luxemburgheză pentru a consolida rolul parlamentelor naționale în ceea ce privește subsidiaritatea. Sub președinția mea au avut loc deja două reuniuni OSAC în care am abordat în iulie și în octombrie aceste chestiuni instituționale. Un grup de lucru uh, pe cartonașul verde și galben au avut deja loc ne ocupăm de o serie de chestiuni interinstituționale. Președinția Parlamentului luxemburghez este una care se ocupe de regulile de procedură, articolul 35 am avut, uh, care a fost adoptat. În ceea ce privește îmbunătățirea procedurii cu cartonașul galben, cele două reuniuni COSAC au arătat că majoritatea parlamentelor consideră că procedura cu cartonașul galben trebuie să fie îmbunătățită fără schimbarea tratatului. Sunt sigur că și Comisia Europeană trebuie să facă eforturi pentru a se asigura că um, dă răspunsuri calitative și la timp întrebărilor din partea parlamentelor. În ceea ce privește introducerea cartonașului verde în cadrul dialogului politic consolidat, e important să se facă acest lucru consolidat pe chestiuni procedurale atunci când se sugerează noi acte legislative UE. Există trei inițiative care trebuie avute în vedere, care deja au fost lansate anul acesta. Prima din partea Camerei zilor, Timothy Boswell, care este prezent astăzi aici, privind deșeurile alimentare. Au existat 17 din 41 camere parlamentare care au sprijinit inițiativa. A doua și Aici am primit sprijin din partea comisiei acum două zile, deci a, a, al doilea cartonaș verde a venit din partea colegilor letoni și se referă la directiva privind serviciile audiovizuale. Și a treia responsabilitatea socială și de mediu uh, a companiilor, care a fost prezentată de adunarea națională franceză cu câteva săptămâni în urmă și care va fi analizată de parlamente. Trebuie să existe un, pr- un prag limină, un termen și un cadru pentru a participa la cartonașul verde. Aceste metode vor fi discutate la reuniunea COSAC din Luxemburg de săptămâna viitoare. În ceea ce privește cartonașul verde, e bine să implicăm Parlamentul European cât mai mult posibil. Sigur, Parlamentul European, pe baza articolului 225 din tratat, are deja dreptul de a cere Comisiei să prezinte propuneri legislative, însă orice cartonaș verde susținut de Parlamentul European, fără îndoială, ar avea un impact și mai mare. Domnilor și domnilor, înainte de încheiere vreau să salut eforturile domnului Bresto și a domnului Brock pe documentul lor de lucru și vreau să spun câteva cuvinte privind acordul interinstituțional. Documentul de lucru subliniază nevoia de a consolida funcția UE, având în vedere provocările cu care ne confruntăm migrație, securitate, schimbări climatice, criza economică și financiară, prin consolidarea guvernanței economice, inclusiv dimensiunea sa socială. Salut ambiția de a găsi modalități de a face UE se evoluează fără schimbări ale tratatului, deși nu sunt sigur dacă anumite propuneri din raportul respectiv n-ar necesita neapărat o schimbare de tratat. Însă aceste propuneri trebuie să fie analizate. E important să începem astăzi, acum, să începem să găsim soluții oriunde putem, cât mai repede posibil, astfel încât UE să-și poată, poată răspunde provocărilor. E important, având în vedere provocările pe care le-am menționat și mai ales în ceea ce privește uh, parlamentele naționale și relația cu semestrul european și o mai bună implementare a politicilor. Parlamentele naționale au aceleași probleme ca și cele european din punct de vedere economice. Adesea suntem uitați de partea executivă, mai ales prin uh, lăsarea organismelor interguvernamentale în afara cadrului european, cum ar fi ASM și pactul fiscal. Și acestea ar trebui să fie incluse în legislația europeană din motive care sunt sugerate în documentul de lucru. Documentul de lucru va fi prezentat uh, mai târziu, astăzi, însă am deja o solicitare în ceea ce privește rolul parlamentelor naționale. În ceea ce privește punctul 9 din documentul de lucru, aș fi recunoscător dacă rolul parlamentelor naționale cu privire la tratatul de la Lisabona, din articolele 5 și 12, precum și protocolul 1 și 2 la acest tratat, ar putea fi și ele menționate și, de asemenea, și rolul COSAC ar trebui să fie menționat în mod explicit, subliniez, explicit, în acest context. În ceea ce privește cooperarea interparlamentară pe acest punct 9 și, punct, și pe punctul 10, unde se spune că nu trebuie să existe decizii sau entități parlamentare decizionale comune, cred că ar trebui să avem o dezbatere sub forma unor forumuri unde parlamentele să abordeze această întrebare, în special conferința um, uh, purtătorilor de cuvânt ai Parlamentului, care coordonează activitățile Parlamentului, astfel încât toate parlamentele europene să poată fac ce schimb de idei în mod deschis. Dezbaterea noastră de astăzi, evident, nu este suficientă, având în vedere că parlamentele naționale n-au avut timp prea mult nici măcar 10 zile lucrătoare să analizeze documentul de lucru în forma sa actuală. N-am putut să-l discutăm în comisiile noastre și în plenare pentru a contribui concret la dezbatere. Documentul neoficial AFCO în ceea ce privește noul acord interinstituțional pentru o mai bună legiferare, transmis de doamna Hübner către președintele Schulz, are o abordare pozitivă în ceea ce privește relația între Parlamentul European și cele naționale. Sunt de acord că nu trebuie să existe interferențe la nivelul competențelor. Sunt de acord că trebuie să existe o justificare mai detaliată din partea Comisiei cu privire la subsidiaritate și criteriile comune pentru monitorizarea respectării principiului subsidiarității sunt uh, de dorit. Sunt de asemenea de acord că trebuie să existe o discuție pentru a vedea dacă sau nu acordul interinstituțional este locul potrivit să hotărâm posibilă extinderea participării parlamentelor naționale și de asemenea că trebuie să analizăm împreună cum să ne consolidăm dialogul politic, exact cum o facem astăzi. Un dialog care poate să fie menționat în documentul de lucru. Consolidarea dialogului politic este un element extrem de important pentru parlamentele naționale. În Camera Deputaților din Luxemburg am vrea să jucăm un rol mai pozitiv în procesul care duce la adoptarea legislației europene. După perioada de entuziasm inițial privind tratatul de la Lisabona, noi și multe alte parlamente naționale am simțit foarte repede că procedura de subsidiaritate, în ciuda importanței sale, ar putea lăsa impresia că rolul parlamentelor naționale se limitează la uh, a tărăgăna integrarea europeană oarecum. Prin urmare, dialogul politic consolidat și cartonașul verde ar putea permite parlamentelor naționale să joace un rol uh, și să consolideze integrarea. Și în acest sens, uh, Anticipez cu plăcere cooperarea cu Parlamentul European și asta este important pentru președinția luxemburgheză și pentru Camera Deputaților. Și ultima observație. Dacă vrem să avem o mai bună cooperare între Parlamentul European și cele naționale, acest lucru nu se poate întâmpla doar la Bruxelles și Strasburg. Trebuie să începem de acasă și trebuie să uh, o facem uh, la nivel mm, de partid, la nivel politic, Partidul meu organizează de trei ori pe an o reuniune de grup cu membrii naționale Parlamentului europeni la nivel de partid, din păcate doar. Dar este important să ne putem întâlni mai, mai des și să ne putem întâlni cu toții. Noi în grup avem o întâlnire în fiecare uh, luni dimineață. Cei șase deputați europeni luxemburghezi sunt invitați. Sigur, noi, din punct de vedere geografic, suntem aproape de Bruxelles și Strasburg, deci e posibil. Și în lunea de după Strasburg avem o altă reuniune și singurul punct de pe agenda este să dăm cuvântul și să-i ascultăm pe colegii din Parlamentul European. E foarte important, prin urmare, cooperarea între parlamentele naționale trebuie menționată aici, la nivel instituțional, și este foarte important să se producă și acasă. Mulțumesc! Mulțumesc, Marc, foarte mult! Probabil fiecare intervenție merită aplauze, așa că mai bine să nu mai aplaudăm și să trecem mai departe și dăm cuvântul domnului Nicola Schmidt. Mulțumesc, doamna președinte. dragi deputați, atât din Parlamentele Naționale cât și din Parlamentul European, aș dori să vă spun că, bineînțeles, că Luxemburgul asigură președinția Uniunii Europene și sunt ministrul care e însărcinat cu relațiile cu Parlamentul European, însă uh, mă refer mai ales la, uh, acum voi face reflexii personale, nu uh, vorbesc aici neapărat în numele președinției Consiliului. E vorba de reflecțiile președinției luxemburgheze care dorește care uh, dorește să participe la procesul de reflecție și bineînțeles că dorim să, prin vocea mea, să ne adresăm uh, Comisiei AFCO și să reflectăm astăzi uh, asupra rolului Parlamentelor Naționale și a Parlamentului European în acest context. Bineînțeles că am citit cu mare interes uh, documentele de uh, lucru ale doamnei Bresso și al uh, domnului Brock și cred că, într-adevăr, aceste documente ne furnizează, ne pun la dispoziție informații foarte utile și foarte interesante în ceea ce privește continuarea reflexiei noastre în Uniunea Europeană și am citit, bineînțeles, și raportul domnului Verhofstadt. În introducere aș dori să mă refer la un sondaj efectuat în urmă cu câteva săptămâni de către Fundația Bertelsmann. Ieri am vizitat uh, sediul acestei uh, fundații și cred că rezultatele acestui sondaj ar trebui să ne pună pe gânduri. 76% din persoanele intervievate, e vorba de europeni, de cetățeni europeni, afirmă că politica europeană sau politicile europene se îndreaptă în prezent și vor citez poziția uh, persoanelor care au fost intervievate în direcția greșită, ceea ce pare să confirme această tendință eurosceptică care se afirmă în țările noastre și în Uniunea Europeană. O tendință care e din ce în ce mai puternică. Aceasta este vestea cea proastă, însă trebuie să vă spun că există și o veste bună. 60% din persoanele intervievante de fapt chiar mai bine de 60% pentru țările din zona euro, consideră că trebuie să continuăm integrarea politică și economică a Uniunii. Deci, iată, avem aici o adevărată dezbatere în Europa cu privire la politicile desfășurate și cred că e important și e normal într-o democrație să ne punem întrebări în legătură cu o orientare mai bună sau mai puțin bună a politicilor, dar se pare că europenii Uh, într-o anumită majoritate par să fie mânați de o convingere, respectiv că integrarea este indispensabilă din punctul lor de vedere și, pe de altă parte, că și-ar dori ca integrarea politică și uh, economică să fie chiar mai puternică în Uniunea noastră. Deci această dorință a europenilor, a cetățenilor europeni Uh, de a-și dori o Europa mai puternică, mai în stare să acționeze și mai în stare să facă față provocărilor foarte importante cu care ne confruntăm și când vorbim despre provocări, uh, de fapt știm despre ce vorbim astăzi, pentru că nu trece nicio săptămână fără să nu apară o nouă provocare, să nu aducă o nouă provocare la această listă, că e vorba de migrație, de terorism, insecuritatea, Uh, la granițele Uniunii Europene, pentru că dacă ne uităm în vecinătatea noastră imediată, ne dăm seama că, într-adevăr, Europa este înconjurată de uh, probleme majore și de amenințări reale. Deci, cred că dacă ne gândim cum am putea să facem față acestor provocări, deci cum să ținem cont de dorința cetățenilor europeni pentru a consolida integrarea politică și economică, cred că e o inițiativă lăudabilă și cred că ați făcut foarte bine că ați reunit Parlamentele Naționale și Parlamentul European uh, pentru a duce acest uh, proces de reflexie. Nu e necesar aici să vorbesc despre importanța parlamentelor naționale, nu numai pentru statele noastre, ci și pentru Uniunea Europeană, pentru că Tratatul 12 privind funcționarea Uniunii Europene stipulează uh, că parlamentele, europene, parlamentele naționale trebuie să-și aducă contribuția la funcționarea Uniunii Europene, deci nu au uh, uh un loc așa periferic la margine, ci parlamentele naționale au un rol politic major și a spune chiar tocmai în acest context uh, extrem de dificil în care ne aflăm, parlamentele naționale trebuie să aibă un rol foarte important. De asemenea, este evident că în acest proces de reflexie pe care îl ducem, care poate sau în orice caz care nu trăiesc speranța că va duce la o nouă conferință interguvernamentală, când se va considera necesar, și în acest context, deci, parlamentele naționale au un rol important de jucat. Uh, celor care au participat la convenție le reamintesc că contribuțiile parlamentelor naționale și la uh, succesul acestei convenții, pentru că până la urmă a fost o, un succes. Nu spun acest lucru doar pentru că am avut privilegiu să particip la această convenție. Cred că trebuie să recunoaștem rolul parlamentelor naționale, deci la această reușită, la acest succes. Nu o să revin asupra rolului Parlamentului European. Bineînțeles că acest rol a fost uh, crescut uh, considerabil, consolidat și extins uh, de către tratatul de la Lisabona și, și în acest caz mi se pare normal pentru că Parlamentul European e forul în care se exprimă până la urmă democrația europeană și deci trebuie ca uh, rolul acesta să fie uh, întărit. În ceea ce privește revizuirea tratatelor, o potențială revizuire a tratatelor, trebuie să pornim de la premisa că configurația actuală nu este definitivă, bineînțeles. Trebuie să putem să o schimbăm, să o ajustăm, să o îmbunătățim, uh, Uh, dacă considerăm că sunt posibile ameliorări, ameliorări care deja au fost uh, enumerate în cele două rapoarte de care vorbim. Dar cred că mai avem încă o marjă de manevră suficient de mare. În primul rând pentru că evoluția instituțională poate să fie îmbunătățită, poate să fie accelerată uh, în practică și comisia dumneavoastră, doamnă președinte, e dovada felului în care cooperarea în uh, sistemul european între instituțiile europene și cu parlamentele naționale poate fi stimulată. Această cooperare poate să fie stimulată fără schimbarea uh, tratatelor, ci doar impulsionând anumite schimburi între instituții și asta încercăm să facem astăzi prin negocierea unui acord interinstituțional al cărui obiectiv nu este, bineînțeles, să schimbe tratatele, bineînțeles că nu n-ar fi posibil. Nu e căderea noastră să o facem, dar să vedem cum uh, instituțiile, Parlamentul European, Comisia și Consiliul pot să acționeze mai bine împreună, să interacționeze, cum putem ajunge la o mai bună legiferare la nivel european pentru că cele trei instituții trebuie să negocieze cât mai bine, mai ales uh, colegiuitorii, așa numiții colegiuitori, pentru ca instituțiile să coopereze cât mai bine împreună. Și după aceea, bineînțeles, uh, trebuie să vedem dacă avem nevoie de noi modificări uh, printr-o revizuire a tratatelor. Însă, înainte de a ajunge la această etapă și acest lucru e prevăzut și în raport, cred că trebuie să folosim toate pistele pe care ni le oferă tratatele, tratatul actual, uh, spune vorbitorul. Cred că în tratatul actual există foarte multe posibilități pe care încă le putem uh, folosi. Să ne uităm la problema migrației. Această problemă, trotarea dosarului migrației, uh, ar putea fi făcută prin instrumentele prevăzute prin tratate. Deci tratatele prevăd aceste instrumente, doar politicienii trebuie să folosească aceste instrumente și să ajungă spre o politică comună. Acest principiu este valabil și în domeniul securității, de exemplu, în Europa. Deci, cred că cooperarea între, eh, deci cu parlamentele naționale și între instituțiile europene este foarte importantă. Câteva cuvinte acum în legătură cu un alt uh, subiect. Bineînțeles că trebuie să păstrăm coerența arhitecturii noastre instituționale și nu putem, așa cum s-a sugerat, chiar solicitat uh, câteodată, să implicăm în mod direct parlamentele în procesul, mă refer la parlamentele naționale, în procesul legislativ european parlamentele naționale sunt implicate prin intermediul procedurii de subsidiaritate și parlamentele naționale au în acest sens o influență importantă de adus prin procedura de subsidiaritate, dar nu putem ca parlamentele naționale să devină un uh, al treilea uh, legiuitor în procesul legislativ al Uniunii Europene ce ar mai avea de făcut Consiliul în acest caz, pentru că în această situație Consiliul nu ar mai avea niciun rol de jucat. Deci, mie mi se pare că această solicitare, știți cine a făcut-o, această solicitare mi se pare că nu e deloc coerentă cu sistemul instituțional actual. În încheiere aș dori să fac două observații cu privire la uh, două capitole importante. În primul rând, zona euro. Într-adevăr, cred că în zona euro în contextul uh, întăririi zonei euro, trebuie să revizuim o serie de prevederi. Guvernanța zonei euro poate să fie îmbunătățită și de altfel au fost făcute în acest sens uh, propuneri prin uh, raportul celor cinci președinți și acum și din partea Comisiei în documentul său publicat în 21 octombrie. Deci funcționarea acestei zone euro poate să fie îmbunătățită, dar cred că trebuie să mergem și mai departe. Împărțirea suveranității în zona euro trebuie să fie uh, accelerată și trebuie să fie promovată. Cu toții Uh, ne amintim de criza economică, uh, ne aducem aminte uh, reacțiile câteodată și deciziile luate câteodată așa în pripă, improvizate și deci cred că trebuie să consolidăm guvernanța economică a zonei euro. Și apoi celălalt capitol, latura socială, um, latura socială trebuie să fie integrată în guvernanța economică a zonei euro. Și de aceea cred că ar fi foarte util ca această guvernanță să fie reechilibrată prin crearea unui eurogrup, așa numit eurogrup la nivel social. Dar în acest sens nu trebuie să schimbăm, nu avem nevoie de schimbarea tratatelor. Trebuie să procedăm în mod pragmatic. Bineînțeles, crearea unei capacități bugetare și financiare, o altă prioritate foarte importantă. Avem nevoie aici de o prevedere uh, în, prin tratate și aici ne putem da seama că nu putem avea o uniune monetară fără a avea și o capacitate bugetară în consecință. Când spunem capacitate bugetară, de fapt nu vorbim decât de finanțarea acestei capacități bugetare, deci trebuie să avem un proces de reflexie cu privire la resursele proprii pentru a finanța această capacitate bugetară atât de necesară anumite uh, tratate sau acorduri interguvernamentale, sigur, integrarea lor este importantă, dar nu este la fel de capitală precum am putea crede și apoi un alt aspect, legitimitatea democratică a zona euro, controlul parlamentar atât la nivelul parlamentelor naționale, cât și la nivelul Parlamentului European, care ar trebui să fie mai uh, susținut, Parlamentul European ar trebui să fie implicat, implicat mai mult și în semestrul european. O ultimă observație, protocolul social. Uh, există o cerere foarte mare în acest sens pentru că domnește mereu o incertitudine în ceea ce privește relația, pe de o parte, între cele patru libertăți fundamentale pentru funcționarea mai ales a pieței unice, a pieței uh, interne, dar și uh, drepturile sociale, drepturile sociale fundamentale și, iată, Comisia a uh, propus uh, crearea unui uh, unui pilon social, trebuie să vedem, să clarificăm care este rolul acestui pilon social uh, față de cele patru libertăți. Nu cred că putem să lăsăm așa doar la latitudinea Curții de Justiție cu uh, tot respectul și admirația pe care i-o datorez uh, nu cred că putem să lăsăm la latitudinea Curții de Justiție obligația, pentru că nu are de ales, de a uh, lua decizii în ceea ce privește, pe de o parte, cele patru libertăți fundamentale și, pe de altă parte, drepturile fundamentale. În contextul amenințărilor uh, prezente, cred că într-o primă fază și în modul cât mai urgent cu putință să punem în aplicare ce ne permită tratatele. Cred că solidaritatea este deja consfințită în tratate, există etape pe care încă nu le-am implementat, trebuie acum să trecem la treabă, deci să ne asigurăm că ele sunt puse în, aplicare. Cred că a apărut uh, uh, invocarea articolului 42 alineatul 7, deci e o noutate care ar trebui să ne impulsioneze să mergem uh, repede, cât mai repede mai departe și cred că solidaritatea trebuie să fie concretă, pentru că nu putem avea doar o solidaritate Uh, de o parte unii să vină cu banii, să vină cu resursele, cu acțiunile. Uh, ne gândim uh, la ce a făcut o țară care a fost foarte afectată pe plan militar. Această țară tot ce face nu face doar pentru ea, ci pentru întreaga Uniune Europeană. Deci această solidaritate trebuie să se exprime nu doar prin cuvinte, prin declarații frumoase, ci să se exprime la modul concret ori prin contribuții militare și de altă natură, dar dacă nu se poate, atunci ar trebui să ne gândim la uh, problema financiară, pentru că nu putem pe de o parte să reproșăm unei țări, de exemplu, că nu mai respectă pactul de stabilitate și de creștere economică, pentru că uh, trebuie să, să cheltuiască fonduri pentru securitatea întregii Europe. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult uh, pentru această contribuție. Mulțumesc și pentru că ați readus dorința politică în uh, dezbatere. Uh, mulțumesc pentru că ne reamintiți acest lucru. Mulțumesc pentru această luare de poziție extrem de puternică. Ați acoperit practic toate aspectele care sunt importante pentru noi, pentru Comisia AFCO și acum, în numele Comisiei Europene, domnul Pascal Ghini. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Bună dimineața tuturor. Înainte de toate, aș dori să uh, transmit scuzele primului vicepreședinte al Comisiei Timmermans că nu poate să participe la întâlnirea din această dimineață, dar ieri după amiază s-a deplasat spre o întâlnire din Turcia. Știți că acolo se negociază cu autoritățile turce un plan de acțiune și a trebuit să se întoarcă pentru a discuta câteva elemente foarte importante ale acestui plan de acțiune. În această dimineață aș dori să fac câteva observații privind relațiile dintre uh, noua Comisie Europeană și Parlamentele Naționale și să vedem ce s-a schimbat și ce este uh, nou pentru uh, reprezentanții parlamentelor uh, naționale, pentru că noi din partea Comisiei ne dorim să apară asemenea schimbări în momentul în care uh, noi comisari și-au preluat mandatul, uh, a trebuit să ne confruntăm cu o serie întreagă de probleme majore și altele mai puțin importante, poate, dar am dorit în orice caz stabilirea de relații noi cu parlamentele naționale. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că avem un prim vicepreședinte care are și sarcini de stimulare a relațiilor interinstituționale, în special cu parlamentele naționale și înseamnă și că este o responsabilitate partajată în cadrul colegiului. Niciodată nu am avut atât de multe întâlniri între membrii Colegiului Comisarilor și parlamentele naționale, fie pe uh, planul comisiilor, fie pe uh, planul uh, plenarei. Am avut deci un număr foarte mare de vizite și întâlniri între membrii Comisiei și parlamentele naționale. Noi, de asemenea, purtăm o corespondență, un dialog în scris cu membrii Parlamentului Național. La 1 septembrie anul curent există o nouă modalitate de a răspunde la uh, uh, acest dialog uh, politic uh, prin avize pe care le primim din partea parlamentelor naționale. Și avizele sunt uh, semnate de către vicepreședinte și comisarul competent în domeniu și introducem în aceste răspunsuri și elemente tehnice. Oricum, toate parlamentele naționale primesc acest răspuns în legătură cu ceea ce se dorește. După aceea, în mai anul curent, am uh, adoptat un pachet de mai bună reglementare care conține conține o serie de elemente care stimulează numărul de um, consultări pe care le avem înainte ca din partea Comisiei să vină propuneri legislative și încurajăm membrii Parlamentelor Naționale să facă uz de această posibilitate pentru a ne furniza argumente într-un proces legislativ într-o fază foarte timpurie. Deci, în ce privește evoluția relațiilor noastre cu parlamentele naționale, primim uh, o serie, uh, numărul cartonașelor galbene au scăz, a scăzut foarte mult. În doi ani am avut doar două situații legate de cartonaș galben. Toată lumea uh, poate să interpreteze acest lucru. Există o îmbunătățire a activității la nivelul comisiei, ținând seama și de subsidiaritate, sau Ă, toți ă, factorii care au fost implicați în ă, cadrul mandatului fostei comisii au dus până la urmă la această evoluție, la scăderea cartonașelor galbene. În 2013 au existat 88 de um, avize din partea parlamentelor naționale în cadrul subsidiarității, anul trecut 21, iar în anul în curs am primit 8. Și eu cred că trebuie să privim această evoluție ca fiind una pozitivă, pentru că um, agenda uh, mai pozitivă uh, s-a dezvoltat într-o mare măsură. Anul trecut am avut șase schimburi uh, de opinii înscris cu parlamentele naționale și acum am primit primul cartonaș verde, primul green card, contribuție din partea parlamentelor naționale să ă, facem propuneri în ce privește deșeurile alimentare. Cred că primul ă, vicepreședinte Timmermans a explicat că există ă, o deplină simpatie pentru acest mecanism, pentru că nu necesită vreo modificare a tratatelor și două elemente pentru noi sunt deosebit de importante în acest context. În primul rând, cartonașul albastru prim, eh, verde primit, mă scuzați, eh, dinspre Marea Britanie a venit în momentul potrivit, pentru că eh, la nivelul Comisiei eram în toiul elaborării unui pachet legislativ privind economia circulară. Deci această contribuție nu putea să vină într-un moment mai propice și dovedește importanța acestui mecanism. În al doilea rând, este vorba despre numărul parlamentelor naționale eh, eh, care sponsorizează această inițiativă. Avem 41 de camere parlamentare care eh, susțin această inițiativă, ceea ce demonstrează că există un interes major pentru anumite inițiative ale Comisiei și Comisia, de asemenea, trebuie să țină seamă de această opinie a camerelor parlamentare din cadrul Uniunii. Și a fost o primă experiență sperăm ca cele două noi inițiative care au fost lansate vor fi de asemenea încununate de succes. Există sigur detalii care trebuie să fie elaborate în colaborare cu parlamentele naționale care sponsorizează acest cartonaș uh, uh, verde, să vedem care sunt pragurile care urmează să fie stabilite, dar până la urmă acesta este mecanismul tehnologic care trebuie să funcționeze. Și uh, săptămâna trecută am primit o scrisoare dintr-un anume eh, premier care sugerează un alt mecanism eh, care se bazeze pe o altă culoare. Vreau să spun că noi încurajăm foarte mult și salutăm coordonarea interparlamentară. Cred că este o chestiune eh, care ține seama și de numărul inițiativelor parlamentelor naționale, care identifică anumite uh, proiecte din programul Comisiei și care ar putea eventual să creeze probleme. Tocmai de aceea se încearcă contactarea și partenerilor din alte state membre pentru ca împreună să fie elaborată o poziție comună vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei. Noi încurajăm și această cooperare interparlamentară într-o fază foarte timpurie a procesului legislativ. Și aș încheia spunând că în ce privește guvernanța zonei euro, Comisia este foarte activă și este angajată concret în această dezbatere. Am avut raportul celor uh, cinci președinți în ce privește uh, aprofundarea activității uh, uh, Uniunii Monetare și, și uh, Financiare și avem de asemenea propuneri ambițioase pentru reprezentarea externă a zonei uh, euro și uh, atât la, la nivelul instituției noastre, poate și la nivelul Consiliului, mai există din acest punct de vedere anumite preocupări. Noi susținem, cum spuneam, cooperarea interparlamentară și salutăm toate inițiativele. Bineînțeles că uh, Eh, există în contextul actual posibile modificări care pot să apară. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și în numele eh, reprezentanților parlamentelor naționale și trecem acum la discuția noastră. Înainte de a începe, vreau să vă informez și despre un aspect tehnic. Toți cei care sunt invitați din partea Parlamentelor Naționale sunt invitați la masa de prânz, este salonul deputaților numărul 4. Deci, după ora 12.30, nu sunteți invitați la masă. Bun, trecem acum la cele două prezentări din partea celor doi rap- raportori, Mercedes Bresto sau Elmar Brock. Decideți dumneavoastră cine va vorbi primul, dar uh, vă dau doar câte șapte minute fiecăruia și vă rog să respectați acest timp de intervenție. Voi starte. Eh, Am să încep eu. Spune doamna Bresto. Mulțumesc. Bună dimineața tuturor! Voi vorbi în limba italiană. Bine ați venit și mulțumesc pentru că ați acceptat invitația Parlamentului European. Pentru început o să vă reamintesc îngrozitoarele întâmplări de la Paris care Uh, ne-au captat tuturor atenția. Președintele Hollande a menționat articolul 42.7 din tratatul privind Uniunea Europeană, solicitând solidaritate și intervenția celorlalte țări alături de Franța. Vă reamintesc că ar fi putut utiliza și 222 din tratatul privind funcționarea Uniunii, care în mod specific prevede obligația statelor membre de a furniza asistență în cazul unui atac terorist. Prin urmare, se prevede specific o astfel de situație. Exemplul este semnificativ cu privire la capacitatea tratatului de la Lisabona de a răspunde cerințelor pentru o mai bună cooperare și eficiență acțiunii europene în multe cazuri, variind de la urgențe economice și sociale până la fenomene migratorii și cele referitoare la securitatea continentului european. Care este scopul raportului nostru pentru început? Să evidențiem modul în care tratatul de la Lisabona conține un potențial enorm care permite Uniunii Europene să avanseze în procesul de integrare europeană pentru a răspunde provocărilor cu care ne confruntăm, fără să fie nevoie să răspundem complexității care ar fi uh, Um, declanșată în urma modificării unui trecut. Despre ce vorbim? Despre criza refugiaților, despre combaterea terorismului, globalizarea economică, schimbările climatice, slăbiciunea Uniunii Economice și Monetare în contextul crizei internaționale este un alt subiect, apoi lipsa de competitivitate, consecințele uh, sociale la nivelul statelor membre, necesitatea de a consolida piața internă, în special în domeniul serviciilor și digital. O să încep cu dimensiunea economică. Criza economică și criza datoriei suverane au arătat care este slăbiciunea unei guvernanțe economice incomplete și ineficiente. Lucru care a fost reamintit și de ministrul Luxemburgului. Este necesar să se continue reforma și să se adopte diferite pachete legislative pentru binele economiei, al conținutului și al cetățenilor și trebuie în acest sens să finalizăm Uniunea Economică și Monetară cu proceduri transparente și democratice. Trebuie să prevenim de asemenea introducerea mecanismului de stabilitate în sistemul instituțional, dacă vrem să avem o uniune monetară adevărată, trebuie să ne gândim la o mai bună integrare a zonei euro, care să se regăsească, și acest lucru a fost deja sugerat, într-o mai bună capacitate bugetară a zonei euro, care să permită intervențiile directe în economie și prevenirea situațiilor de criză. Piața unică, cea mai mare realizare a Uniunii Europene, trebuie să fie păstrată și, așa cum s-a spus, Deja aici există și posibilitatea, în tratat, de a introduce și o dimensiune socială. Uniunea nu este doar un proiect economic, este și un proiect social. Obiectivul nostru nu este doar să garantăm o creștere a economiei, ci și, în primul rând, să garantăm bunăstarea cetățenilor europeni. Prin urmare, pentru a consolida dimensiunea socială a proiectului european, este posibil să se garanteze mai bine drepturile lucrătorilor care să își garanteze dreptul la mobilitate, drepturile sociale, așa cum se spune de altfel în tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în articolele 151-153. Trebuie încurajată ideea unui salar minim la nivelul statelor membre, în funcție, sigur, de veniturile din statul respectiv. Apoi avem securitatea externă și apărarea ca noi dimensiuni. Motivele sunt de la sine înțeles. După părerea noastră, crearea unei politici comune de securitate, politici comune externă, ar avea mari avantaje, ar permite Uniunii Europene să se pronunțe într-un singur glas, ar reduce ineficiențele, am putea avea o mai bună capacitate pentru a face față viitoarelor confruntări. A venit momentul să recunoaștem că doar uniți putem face față confruntărilor globale. Și, prin urmare, există o serie de propuneri, transformarea Frontex într-o structură europeană de uh, pază și frontieră, crearea unei structuri permanente. Acestea sunt măsuri posibile în cadrul tratatului, uh, ele sunt numeroase și de aceea credem că trebuie să existe o apărare europeană comună. Apoi, în ceea ce privește aspectul uh, instituțional. Știu că n-am mult timp la dispoziție, însă, după părerea noastră, pe de o parte, trebuie să revizuim funcționarea structurii Consiliului European și a Consiliului de Ministri al Uniunii Europene, în special Consiliul trebuie ca să se poată transforma într-o adevărată cameră legislativă, limitându-se la una dintre funcții, partea legislativă, și lăsând celelalte funcții să acționeze uh, în rol pregătitor. Și așa vor fi mai bine definite competențele Consiliului European. Pentru că în ultimii ani, sincer, uh, acestea sunt un pic uh, excesive. Am abordat, parțial e adevărat, pentru că această întâlnire cu parlamentele naționale ni se pare momentul potrivit pentru a introduce eventuale modificări, însă noi credem că o cooperare între Parlamentul European și parlamentele naționale trebuie să fie consolidată, trebuie să verificăm cum funcționează și sau cum au funcționat până acum procedurile acestea cu cartonașele portocalii, galbene, verzi există această scrisoare a primului ministru britanic care abordează ceea aceste subiecte și care, prin urmare, vor fi abordate în negocierile cu Marea Britanie, eu personal cred că cartonașul verde ar putea să funcționeze mai bine decât până acum. Și pe baza discuțiilor de astăzi am putea vedea dacă și cum să structurăm această procedură cu niște elemente care să fie clare și transparente. Mi se spune că mi-a expirat timpul și mă și apropiu de finele intervenției. Cred că unul dintre, una dintre problemele care țin de funcționarea Uniunii Europene este și um, aspectul acesta care ține de votul în unanimitate sau cu majoritate calificată. Și subiectul acesta este abordat în raportul nostru pentru că, după părerea noastră, ar fi important să utilizăm uh, mai mult, pentru că până acum nu se întâmplă, votul cu majoritate calificată. Și, în acest sens, să folosim cooperarea consolidată între statele membre care doresc să asigure evoluția procesului de integrare. Încă o dată mulțumesc și, în calitate de raportor, suntem foarte interesați de observațiile dumneavoastră. Thank you. Uh, it will be Elmar Brock who... Mulțumesc. Urmează domnul Elmar Brock. Vreau să vă reamintesc celor dintre dumneavoastră care vor să intervină Eh, e bine să vă anunțați intenția cât mai repede ca să vă putem programa. Domnul Broc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, stimate colegi, stimați colegi. Doamna Bresor și cu mine am elaborat un proiect de raport având în vedere provocările care se află uh, în fața noastră a europenilor în această ordine mondială. Cred că modul de lucru al Uniunii Europene și competențele Uniunii Europene trebuie să se orienteze, să vadă în ce măsură putem face cel mai bine acestor provocări. Și tratatul de la Lisabona ne oferă multe posibilități care încă nu au fost suficient exploatate. Acest lucru este evident. Doamna Bresso a menționat o serie întreagă de exemple. Suntem de multe ori luați prin surprindere de crize pentru care nu eram pregătiți, pentru că s-a evitat uh, să valorificăm posibilitățile pe care tratatul de la Lisabona ni le-ar oferi pentru a acționa preventiv, pentru a folosi un instrumentar de combatere a crizelor. Acest lucru s-a întâmplat când a izbucnit criza financiară în anul 2008. Dacă am fi dispus de instrumentarul pe care ni-l ă, producem acum, atunci poate criza ar fi putut să fie combătută sau învinsă mult mai ieftin. În ce privește criza migrației, ne aflăm din nou în aceeași situație. Suntem ă, lipsiți de posibilități neajutorați deși tratatul permite posibilitatea de a face controle la graniță în situațiile excepționale. Dar cu 11 ani în urmă, noi am decis că statele balcanice nu pot fi considerate ca state de proveniență sigure. Deci au existat și alte greșeli pe care le-am făcut și Inițial s-a votat împotriva cotelor, acum suntem pentru cote și ne mirăm de ce nu au fost uh, repartizați refugiații mai de mult. Deci, iată, există posibilități uh, ca Parisul, Londra, Berlinul, Amsterdamul sau orice capitală să încerce să găsească rezolvări fără să uh, găsească mereu argumentul că ține de competența Uniunii Europene. Și dacă este o competență a Uniunii Europene, acum suntem criticați că nu am acționat pe plan european, că Europa ar fi eșuat. Iată, uh, de marți încoace uh, și doamna Bresu s-a referit la asta, președintele Oland vorbește despre utilizarea articolului 42.7. Dar nimeni nu știe uh, ce înseamnă, de fapt, utilizarea acestui articol. Dar tratatul de la Lisabona există de 5 ani Ehm, pentru a putea să acționăm împreună, trebuie să avem un cartier general ehm, comun și trebuie să existe o repartizare a sarcinilor astfel încât statele membre să poată să coopereze între ele și cu instituțiile europene. Iată că din nou am fost luați prin surprindere. Sau instrumentul unei colaborări permanente structurate pentru ca în uh, situațiile de criză să poată să colaboreze statele doritoare și cele care nu doresc să poată să rămână uh, deoparte. Există posibilitate de a încheia asemenea alianțe între state. Tratatul prevede toate aceste posibilități, dar noi n-am învățat, se pare, nimic. 190 de miliarde de euro se cheltuiesc anual de către statele membre pentru înarmare, mai de dublu față de americani. Deci am putea acționa de fapt unit și totuși părem a fi neajutorați. Este o descriere a situației actuale. Dar eh, când vorbim despre asta, ni se spune că nu ține de competențele europene. Eu cred că ar trebui să valorificăm mai bine posibilitățile pe care tratatul ni le oferă, pentru că statele membre au ratificat tratatul. Fiecare din noi știe că problema migrației problema ă, de a face față provocărilor de politică externă, de securitate, de combatere a terorismului, ă, combaterea schimbărilor climatice nu pot fi rezolvate de către un stat național individual, de unul singur. Nimeni nu reușește să facă acest lucru. Pe atunci ar trebui să vedem dacă în cadrul tratatului de la Lisabona, ratificat de toate statele membre, am putea găsi soluții să cooperăm. Bun. Cetățeanului este indiferent dacă problema este rezolvată de către Parlamentul Național sau de către Parlamentul European, dar el își dorește o rezolvare până la urmă. Deci eu nu vorbesc despre o schimbare a tratatului, ci despre ceea ce tratatul permite în clipa de față. Deci uh, trebuie să găsim în această situație o uh, transpune implementare rezonabilă a prevederilor uh, din tratat. Și eu cred că așa cum am procedat și în ce privește zona euro, să găsim soluții care să păstreze unitatea europeană toate statele membre ale Uniunii Europene au acceptat ideea că euro este moneda unică europeană. Dar există o țară care are un opt-out și o altă țară care are un opt-in. Dar noi nu trebuie să creăm acum noi ă, baricade, noi piedici în baza unui opt-out nu poți să uh, justifici că în Uniunea Europeană ar trebui să existe mai multe monede unice. Deci, eu îmi doresc să consolidez Uniunea Uniunii Europene și nu vreau să creez o separare între zone euro și state care nu au aderat la euro, între state uh, de uh, prim rang și state de rangul 2. Deci, în ce privește stimularea uh, Uniunii uh, Monetare Unice, tot așa cum se pot implica uh, aici parlamentele naționale, cred că parlamentele naționale se pot implica și în crearea unității europene în alte domenii. Acesta trebuie să fie un principiu. Deciziile trebuie să fie luate, sigur, pe acel plan parlamentar unde există competență, să nu se creeze un mix, pentru că uh, mixajele de acest timp n-au funcționat niciodată bine. De aceea, eu cred că în um, ce privește mecanismul uh, european de stabilitate monetară, uh, unde este vorba de bani naționali, până la urmă parlamentele naționale trebuie să decidă deși conform unor reguli stabilite, poate că și uh, Parlamentul European ar trebui să aibă um, un rol uh, în ce privește liniile directoare de convergență. De asemenea, în ce privește cooperarea parlamentară, trebuie să încercăm să realizăm progrese în dezvoltarea, în implementarea tratatului de la Lisabona, trebuie să ne îngrijim împreună ca structurile decizionale ale Uniunii Europene să fie mai clar definite. De aceea pun mare preț și pe spusele doamnei Bresso. Trebuie să existe o transparență la nivelul Consiliului. Noi avem un fel de uh, sistem care funcționează cu două camere Uh, Consiliul și Parlamentul. Dar în ce privește um, demersurile legislative, mie mi se pare că la nivelul Consiliului lucrurile nu funcționează cum trebuie. Aici, la nivelul Consiliului, ar trebui să se schimbe, de fapt, regulamentul de funcționare. Trebuie să avem o discuție cu cetățenii noștri, pentru că în baza uh, metodei aplicate de către Consiliu, cetățeanul nu știe cine răspunde de ce decizie guvernele naționale se ascund și nu își asumă responsabilitatea de a apăra în fața cetățeanului deciziile care au fost luate la nivelul Consiliului European. De aceea, eu cred că la nivelul Consiliului eh, activitatea de legisferare să se desfășoare în ședințe deschise, Consiliul trebuie să fie pregătit să aplice tratatul inclusiv prin decizii care se iau în baza unei majorități calificate. Ceea ce au făcut ministrii de interne la începutul lui septembrie bazeze până la urmă pe o decizie a majorității calificate, ar fi trebuit să poată fi folosite în orice moment în Uniunea Europeană când era nevoie de decizii rapide. Deci trebuie să ne gândim uh, dacă nu trebuie să uh, definim o serie de decizii ale Consiliului ca fiind o încălcare a tratatului, care duce până la urmă la blocaje pe care le plătim din ce în ce mai scump. Noi, în calitate de parlamentari, trebuie să încercăm să um, exercităm o activitate de control. Dumneavoastră la nivelul dumneavoastră, noi la nivelul nostru uh, iar uh, um, aceste instituții care în baza articolului 13 uh, urmează să se ocupe de probleme de securitate sunt importante, dar nu sunt niște foruri care să aibă puteri decisive. Sunt niște foruri care informează, care o, desfășoară o activitate consultativă. Eu uh, am avut responsabilități uh, pentru politica comună de securitate și de apărare și uh, lucrurile au putut să funcționeze bine. Cum am constatat și la întâlnirea de la Luxemburg. Deci, în baza articolului 13, noi, în calitate de Parlament European, uh, uh, privind uh, tratatul, pactul fiscal, am reușit să ne impunem ca și parlamentele naționale să poată să se implice. Noi trebuie să ne informăm reciproc, trebuie să discutăm între noi pentru a dispune de informațiile, de cunoștințele necesare și pentru a putea controla până la urmă evoluțiile corect pe plan național și pe plan european. Dialogul trebuie să existe pentru ca um, interparlamentarismul să nu poată fi um, învins 50% din uh, reprezentanții parlamentelor naționale, din motive de uh, subsidiaritate și de proporționalitate, uh, sunt de părere uneori că propunerile legislative sunt creștite, că Până la urmă, însă, Parlamentul European trebuie să finalizeze aceste propuneri legislative. Eu cred că, în practică, putem discuta despre Uh, termenele uh, care din partea Comisiei să fie mai generoase, să nu existe doar 8 uh, săptămâni, pentru că este nevoie și din punct de vedere tehnic și lingvistic ca lucrurile să poată fi controlate, pentru că Acum uh, se spune că dacă 55% dintre parlamentele naționale Um, se opun unei decizii, uh, până la urmă există obligația de a respecta acest punct de vedere. Aceste lucruri sunt prevăzute, de fapt, în tratatul de la Lisabona și de aceea spun că avem o posibilitate să consolidăm implicarea parlamentelor naționale pentru ca și în procesul legislativ european uh, vocea lor să se audă mai bine. Mulțumesc foarte mult, Elmar. Și aș dori să-i dau cuvântul acum vicepreședintelui Comisiei AFCO, care a pregătit un aviz pe marginea acestui raport, dar eh, vă rog să respectați aici timpul de intervenție de 5 minute. Dau cuvântul lui Gonzalo Lobos. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că suntem aliniați la tonul intervențiilor pe care le-am auzit în această dimineață. Deci aș vrea să subliniez câteva aspecte din partea Comitetului Economic și Social pe care îl reprezint, și anume societatea civilă organizată. Fără îndoială, Uniunea Europeană trece acum prin cea mai dură perioadă de la înființarea sa. Nu vorbim doar despre criza economică și financiară care fragmentează continentul european și creează divergente între oameni și regiuni. Europa așa cum am auzit în această dimineață, se confruntă cu amenințări externe la adresa securității, care testează la maxim solidaritatea și coeziunea europeană. Din această perspectivă, tratatele europene oferă o bază consistentă de proceduri și posibilități care trebuie să fie folosite pentru a îmbunătăți politicile și pentru a consolida Uniunea Europeană atât la nivel intern cât și la nivel extern. Comitetul nostru a hotărât că, deși pe viitor va fi nevoie să se revizuiască anumite elemente ale tratatului prin modificări aduse tratatului, condițiile pentru efectuarea acestor modificări nu sunt întrunite în prezent. Renegocierea tratatelor în momentul de față ar însemna să deschidem o cutie a Pandorei, și evident, nici uh, voința politică, nici voința administrativă nu sunt deocamdată aliniate în acest sens. În poziția noastră vrem să spunem ce se poate face pe baza tratatelor actuale. Avem propuneri care includ implementarea celor cinci uh, clauze orizontale din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Pe viitor, aceste clauze ar trebui să fie folosite pentru a uh, crește interconectivitatea dintre politicile europene și uh, răspunderea în fața cetățenilor europeni. Există propuneri referitoare la piața internă, Uniunea Energetică, Strategia 2020, Cartea Europeană privind drepturile fundamentale, rolul strategiilor macroregionale în viitorul UE și necesitatea de a reforma sistemul de resurse al Uniunii Europene. Subliniem de asemenea necesitatea de a consolida uh, și de a finaliza piața internă. Cred că trebuie să avem o integrare mai profundă prin mm, complementarea Uniunii Monetare Europene. Aici trebuie să existe un pilon monetar și financiar și să existe și piloni economici, sociali și politici. Aș vrea să vă reamintesc de asemenea că în cadrul CESE am, avem și un uh, aviz din proprie inițiativă referitor la aceste chestiuni și anume introducerea pilonului economic în Uniunea Monetară, avizul ECO 376. Și aici mă apropiu de finalul intervenției mele. Ne concentrăm în avizul nostru pe o implementare a principiilor guvernanței democratice și participatorii, cu respectarea principiului proporționalității și suveranității. Susținem o implementare mai eficientă a articolului 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană și întoarcerea la metodele Uniunii Europene cu un rol mai pregnant oferit Parlamentului European, mai ales în ceea ce privește guvernanța economică europeană. Suntem de asemenea pentru subsidierea consolidată orizontal și vertical cu roluri um, mai puternice pentru organizațiile civile, partenerii sociali și parlamentele naționale. În acest context, solicităm ca orice viitoare revizuire a tratatelor să includă cese prin implementarea articolului 11 din Tratatul privind Uniunea și rolul acestui comitet să fie recunoscut în orice viitoare revizuire a acordului interinstituțional privind o mai bună reglementare. În încheiere, este evident un subiect dificil de dezbătut, în special având în vedere situația internă și externă în care se află Uniunea Europeană. Comitetul nostru este de părere că lucrurile se pot rezolva prin consolidarea integrării și nu prin consolidarea de ziduri în jurul statelor. Noi dorim o consolidare a Europei de mâine, însă oricare ar fi aceste viziuni pentru viitor, nimeni, nici instituțiile europene, nici statele membre, nici societatea civilă nu pot să uh, Uh, desfășoară acest proces în izolare. Deci trebuie să lucrăm în continuare în parteneriat, să mergem înainte, dar pe baza unui parteneriat solid. Mulțumim uh, pentru aceste intervenții, mulțumim pentru pregătirea avizului din partea Comitetului CESE și pentru faptul că v-ați respectat timpul. Trecem acum la uh, intervenția reprezentanților parlamentelor naționale care doresc să intervină. Începem cu lordul Timothy Bosworth. Prezent. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să vă felicit pe dumneavoastră și pentru comisia dumneavoastră pentru organizarea acestei reuniuni atât de importante cu privire la evoluția instituțională viitoare a Uniunii Europene. Această uh, comisie interparlamentară încearcă să consolideze dialogul politic între Parlamentul European și Parlamentele Naționale și sosește la momentul potrivit iar dacă Regatul Unit hotărăște să rămână în Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere, nu e nicio îndoială că Parlamentul de la Westminster uh, și uh, adunarea noastră națională își va dori să coopereze și mai eficient cu Parlamentul European. Și astfel ajung la miezul intervenției mele. Din punctul meu de vedere, relația între parlamentele naționale, pe de o parte, și Parlamentul European, pe de altă parte, nu ar trebui să fie Um, um, marcată de obstacole, de piedici. Uh, am, uh, v-am scris o scrisoare, doamnă Hübner, în care v-am spus uh, preocupările mari și, cum am spus, această scrisoare a fost trimisă tuturor și mă bucur de faptul că îmi permite să mă exprim pe marginea acestei scrisori. Scopul acestei scrisori și al intervenției mele de astăzi este să vă explic că reglementarea acțiunii parlamentelor naționale în la nivel european, în legislația europeană și nu prin acorduri interparlamentare, pentru Parlamentul de la Westminster reprezintă o problemă. Această problemă a apărut și în practică în contextul negocierilor actuale între uh, colegiuitorii uh, cu privire la uh, regulamentul Europol, dar și în ceea ce privește propunerea Parlamentului European cu privire la dreptul de anchetă. Și probabil că această problemă se va pune și mai departe în negocierea regulamentului Eurojust. De asemenea, Um, am citit și uh, documentul de lucru de la AFCO uh, și m-a impresionat uh, formularea acestui document. La alineatele 9 și 10 din acest document, ni se, mi se pare că acțiunea parlamentelor naționale um, este împiedicată. Aș dori să mi se explice ce înseamnă formularea nu va trebui să existe niciun instanță de luarea a deciziilor inter, interparlamentară. Poate uh, pe scurt o să vă prezint îngrijorările din scrisoarea mea. În conformitate cu Constituția Britanică, Poate că nu toată lumea e la curent cu ea, dar în orice caz este clar că Parlamentul de la Westminster este suveran. Uh, nici uh, el nu are cum să fie tras la răspundere de către tribunale și nu are cum să uh, uh, ca competențele sale să fie controlate de un alt parlament. Uh, deci Parlamentul Britanic nu poate face obiectul unei uh, legislații europene revizuibile de către Curtea de la Justiție care să reglementeze participarea sa la afaceri europene, precum rolul democratic uh, parlamentar al agențiilor europene. Și acest principiu se reflectă și în tratatele europene, care clarifică rolul parlamentelor naționale și nu le atribuie obligații juridice. Nu cred că este o coincidență faptul că articolul 4.2 uh, din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene spune că Uniunea Europeană are datoria de a respecta structura uh, constituțională inerentă a fiecărui stat uh, membru. Sigur că pentru Parlamentul Britanic E o problemă, dar probabil că e împărtășită și de alte parlamente naționale și aștept cu nerăbdare să văd ce au de spus uh, colegii din alte parlamente naționale. Dar, doamnă președinte, aș dori să evidențiez, să insist asupra faptului că uh, preocupările noastre, îngrijorările țin de proces și nu de conținutul acestui proces uh, ne mulțumim uh, cu faptul că legislația europeană trebuie să pună la dispoziția parlamentelor naționale și a uh, Parlamentului European un cadru de cooperare. Da, detaliile acestei cooperări însă trebuie să fie convenite de factorii implicați în afara legislației europene, a cadrului legislativ european. De fapt, acesta este uh, rațiunea de a exista acestei uh, cooperări interparlamentare, pentru că ea permite cooperarea interparlamentară să se facă prin consens între Parlamentul European și Parlamentele Naționale și nu de către colegiuitori prin legislație pentru că parlamentele naționale sunt excluse din procesul legislativ. Ne dorim să cooperăm, dorim să avem baza pentru această cooperare. Și în încheiere aș dori să spun că Casa Lorzilor, probabil că colegii știu, sprijină o apropiere uh, între Parlamentul Britanic și Parlamentul European. Sperăm ca niciun fel de uh, piedică să nu apară în fața acestei uh, Uh, cooperări interparlamentare pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Ria Oman are acum cuvântul din partea Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președintă. Ca întotdeauna o să vorbesc în limba mea, în uh, limba olandeză, pentru că avem cabină de interpretare și, și din respect pentru limba mea maternă prefer să mă exprim uh, în limba uh, olandeză. Uh, aș dori să vă spun că uh, eu sunt eurodeputat, dar uh, aș dori să exprim punctul de vedere al Parlamentului din țara mea. Deci când mă uit la ordinea de zi a ședinței de astăzi, trebuie să vă spun că e vorba de un subiect care uh, m-a preocupat uh, foarte mult timp. Uh, timp de 25 de ani am fost eurodeputat și eu întotdeauna am considerat că Parlamentul European, ca și parlamentele naționale, trebuie să fie brațul, brațul înarmat al democrației. Ceea ce înseamnă că parlamentele european, dar și parlamentele naționale, trebuie să coopereze cât mai strâns între ele. Am citit documentul de lucru pe care ni l-ați trimis iar în acest document de lucru constat că se fac anumite propuneri de îmbunătățire care ar putea să fie uh, transpuse în fapte fără o revizuire a tratatelor. Și, doamnă președinte, mă bucur și de faptul că va trebui să acordăm o mai mare importanță ameliorării folosirii, deci folosirii instrumentului cartonașului galben. Parlamentul uh, din uh, țările de jos nu este întotdeauna mulțumit uh, de rezultatele înregistrate și deci, mai ales în ceea ce privește prevederile adoptate la nivelul Uniunii Europene, deci cred că trebuie să putem folosi cartonașul galben. În documentul de lucru se spune că Consiliul ar trebui să dea dovadă de mai multă transparență în funcționarea sa, deci în uh, procesul legislativ, dar e o uh, solicitare valabilă și pentru Parlamentul European. Dar, în calitate de deputat uh, european, am constatat acest lucru atunci când consultarea a avut loc în prima lectură, în cadrul Parlamentului European, posibilitățile de acțiune și de exprimare sunt mai limitate. Deci cred că ar trebui să intervenim în acest domeniu. E vorba mai ales de acordurile în primă lectură. Deci să folosim procedura cartonașului galben, uh, să avem o uh, concertare, o consultare uh, pe baza procesului legislativ mai amplă. Putem obține aceste progrese fără revizuirea tratatelor. Mă întrebam dacă președinția Consiliului și, preș- și uh, președintele Comisiei nu ar putea să fie aduse sub uh, aceeași oblăduire, fără schimbarea tratatelor. Nu știu dacă se poate acest lucru. În orice caz, uh, aș dori ca colegii care au făcut aceste propuneri în documentul de lucru să-mi explice mai bine situația, să văd cum văd pe plan concret uh, implementată o astfel de măsură. Mă bucur și de faptul că Comitetul Economic și Social și Comitetul uh, Regiunilor figurează în acest document. Înainte să fiu eurodeputat, am avut uh, am activat în Kamer, uh, în Parlamentul olandez și Vă pot da un exemplu concret din activitatea mea, care este valabil, cred, și pentru alte parlamente. În Parlamentul olandez nu se poate adopta un text legislativ fără avizul Comitetului Economic și Social sau al Comitetului Regiunilor. Aceste comitete trebuie să se asigure că aceste proceduri care există nu merg în paralel cu uh, procedura parlamentară a Parlamentului European. Deci cred că toate aceste instanțe, toate aceste foruri trebuie să vadă cum punctele lor de vedere pot fi sau um, um, calendarele lor pot fi mai bine ajustate. Deci cred că trebuie să răspundem la toate aceste întrebări și poate că vom avea ocazia să revenim asupra lor. Mulțumim, Ria, foarte mult! Domnul Charles Görens acum. Vă rog, dragi colegi, să nu depășiți trei minute pentru că nu putem uh, continua uh, în acest ritm. Dacă depășiți uh, timpul de trei minute, vă rog să vă încheiați intervențiile. Charles. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord întru totul cu ce au spus cei doi coraportori, doamna Breso și domnul Brock, în legătură cu oportunitățile pe mm, care trebuie să fie, de care trebuie să le folosească parlamentele naționale și Parlamentul European. O să vorbesc acum foarte pe șleau. În calitate de parlamentar național sau de parlamentar european, de ani de zile asist la astfel de procese și întotdeauna facem aceeași constatare. Și vă pot da un exemplu foarte concret uh, și uh, reprezentantul Camerei Deputaților din Luxemburg, o țară pe care o cunosc foarte bine, a făcut această constatare. Respectiv, controlul democratic și rolul de avânt politic pe care îl putem uh, avea în aceste politici cu competențe partajate. Vă pot da un exemplu foarte clar al Fondului European de Dezvoltare. Parlamentul European are nimic de spus în ceea ce privește bugetul. Parlamentele naționale care controlează guvernele naționale controlează, de fapt, o mică parte din investițiile uh, care sunt făcute în Fondul European de Dezvoltare dar politica uh, desfășurată, finanțată de acest fond și care este încredințată Comisiei Europene care trebuie să execute această politică, deci nimeni nu controlează această politică. Există, vreau să știu, un Parlament Național care controlează Fondul European de Dezvoltare anual. Ar fi totuși ceva elementar de făcut. Mai mult, tratatul de la Lisabona prevede că politicile, atât la nivel național cât și la nivel european, în domeniul uh, cooperării pentru dezvoltare, trebuie să fie mai bine coordonate și trebuie să fie uh, mai coerente. E o, o solicitare. Cine se ocupă de acest lucru la nivel parlamentar, și aici vin și cu o propunere concretă, ar trebui poate să numim două, trei persoane din partea Parlamentului European pe de o parte și apoi doi, trei reprezentanți ai Parlamentelor Naționale ca să ne punem de acord asupra unei metode pentru a exercita mai bine controlul, dar și avântul politic care trebuie să provină din cele 29 de uh, parlamente uh, uh, naționale, deci parlamentele naționale 28 și Parlamentul European. Uh, Cred că parlamentele trebuie totuși să aibă un cuvânt de spus în acest proces, pentru că au și această funcție de control. Trebuie să și regifereze, uh, trebuie și să uh, impulsioneze procesul politic. Mă întreb dacă ne putem pune de acord și o întrebă pe doamna Breso și pe Elmar Brock. Dacă ne putem pune de acord pe o astfel de propunere, respectiv ca Parlamentul European să ia inițiativa și să organizeze niște lucrări anuale în domeniile care scapă controlului parlamentar deocamdată, pentru că trebuie să ținem cont de complexitatea și de caracterul foarte greoi al uh, mecizului de luare a deciziilor uh, în relațiile cu țările terțe. Și cred că, iată, avem aici o oportunitate. Am făcut această propunere pe care nu ne-o uh, interzice nicio prevedere din tratatele în vigoare. Mulțumesc foarte mult, Charles. Armina Slideca din Lituania are acum cuvântul. Eh, Mersi, eh, madame prezident. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi, stimați prieteni. Pentru mine va fi greu să vorbesc în franceză, de aceea prefer eh, lituaniana. Parlamentul Național își dorește întotdeauna ca vocea sa să fie auzită. Iar dialogul politic pe care l-am avut până acum cu Comisia Europeană este insuficient. Acest dialog trebuie să fie extins, trebuie să găsim noi instrumente care să încurajeze o participare mai activă a parlamentelor naționale în procesul de luare a deciziilor la nivel comunitar. Acest lucru este posibil în baza tratatului care este în vigoare. Deci trebuie să dezvoltăm dialogul politic în două direcții. Înainte de toate, trebuie să extindem dialogul multilateral între parlamentele naționale și comisie și, în al doilea rând, trebuie să dezvoltăm dialogul politic între parlamentele naționale și Parlamentul European. La ce mă refer ă, când vorbesc despre un dialog multilateral? Este un ă, dialog ă, colectiv al parlamentelor naționale cu Comisia Europeană. O idee nouă pe care am propus-o și pe care am putea o implementa în timpul președinției lituaniene. Uh, am deținut o președinție în anul 2013, iar concluziile care au fost adoptate în timpul întâlnirii uh, președinților parlamentelor naționale um, și am trimis această concluzie Consiliului și Parlamentului European. Deci, um, ceea ce s-a propus în timpul președinției lituaniene a fost expresia unei opinii colective a parlamentelor naționale și um, această opinie colectivă trebuie să fie un factor important în luarea deciziilor în privința politicilor și inițiativelor care se iau pe plan comunitar inițiativelor legislative ale Comisiei Europene. Este important să discutăm aceste probleme în comun, în cadrul unei reuniuni comune cu reprezentanții Comisiei Europene și cu reprezentanții Parlamentelor Naționale. Toate acestea ar trebui, eh, de asemenea, să se bazeze și pe un schimb eh, de opinii în scris, sigur că este greu să coordonezi lucrurile cu atât de mulți parteneri. Nu e ușor, dar noi trebuie să ne luptăm, să ne putem implica mai mult în responsabilitățile parlamentare pe care le avem, pentru că trebuie să ne dorim o nouă calitate a cooperării interparlamentare. Această dezvoltare a unui mecanism parlamentar colectiv ar putea să aibă de câștigat și în urma mecanismului eh, cartonașului verde. Trebuie să folosim acest mecanism și COSAC ar trebui să fie o bună posibilitate de eh, exploatarea mecanismului. Am încercat să facem acest lucru și uh, a fost încununat de succes. Parlamentele naționale nu doresc să uh, creeze o concurență Comisiei în domeniul legislativ. Intenția acestei propuneri este ca și Comisia să cunoască așteptările națiunilor europene. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc acum din partea adunării naționale a Turciei o intervenție. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc Comisiei AFCO pentru că a invitat Turcia la această reuniune care vine într-un moment potrivit noi considerăm că Parlamentul European nu ar trebui să colaboreze doar cu parlamentele naționale din statele membre, dar și eh, din statele candidate. De aceea ne-am dorit să fim incluși în lista participanților și de asemenea îmi doresc ca Turcia să fie invitată la reuniuni asemănătoare eh, în viitor eh, din motive de consultare, să spun așa aș dori să menționez uh, câteva aspecte. Uniunea Europeană se vede în clipa de față în fața unor provocări și Turcia poate deveni un partener important având în vedere evenimentele în derulare uh, din domeniul securității, combaterii terorismului și de asemenea de administrarea crizei refugiaților. Se pare că uh, Uniunea Europeană se va axa pe aspecte interne. 28 de state sunt membre în Uniunea Europeană, 500 de milioane de persoane eh, trăiesc în Uniunea Europeană, există multe grupuri de interese, dar trebuie să se țină seama până la urmă de așteptările cetățenilor sunt vitale pentru configurarea Uniunii Europene și pe viitor, dar există și probleme externe care acum uh, se află în centrul preocupărilor. Și doresc să vă amintesc de evenimentele tragice de la Paris pe care le condamnăm. Și noi suntem o țară care ne-am confruntat cu atentate teroriste. În octombrie au fost uciși uh, mulți concetățeni în uh, Ankara. Deci, pentru a putea face față acestor provocări comune, Uniunea Europeană trebuie să colaboreze cu Turcia într-o manieră mai strânsă, ceea ce ar fi mult mai uh, bine pentru uh, viitor în uh, regiunea europeană și regiunea mai extinsă cu statele vecine. În consolidarea uh, relațiilor, este important să acționăm, dar și în ce privește extinderea. Uh, deci, de aceea este foarte bine ca nu doar parlamentele naționale, ci și statele care își doresc aderarea la Uniunea Europeană să participe la aceste consultări. Noi, pe 1 uh, noiembrie, am avut alegeri, se înfiripă acum noul guvern și punem Uh, mult efort în uh, procesul de aderare la Uniunea Europeană. Este momentul să privim acest proces într-o manieră mult mai constructivă. Mulțumesc. Din partea grupului social-democrat al Parlamentului European intervine domnul Iolainen. Mulțumesc, doamnă președintă, stimate colegi, stimați colegi. Noi toți avem responsabilități în ce privește integrarea europeană, fiecare la nivelul său de reprezentare și este foarte bine ca cetă... reprezentanții cetățenilor și cetățenilor să se întâlnească, pentru că noi avem responsabilități deosebite. Noi stabilim regulile de viață pentru 505 milioane de cetățene și cetățeni din Uniunea Europeană. În clipa de față ne aflăm într-un moment critic în care trebuie să fim foarte atenți ca până la urmă să nu ne disipăm să uh, nu ne uh, spargem în grupuri și grupulețe. Uh, pentru că, de fapt, nu ne dorim doar o Europa a vitezelor diferite, în care unii să progreseze mai repede și alții mai puțin repede, dar nici nu ne dorim, de fapt, o Europa a la carte, în care să-ți alegi meniul, cine ce acceptă și cine ce refuză. Pentru că dacă s-ar întâmpla acest lucru, până la urmă, probabil că Europa s-ar uh, fisura, s-ar sparge. Deci, uh, fiecare în sine și individual nu este suficient de puternic pentru a face față provocărilor actuale. Ehm, sper să nu existe o tentație tot mai mare pentru a întoarce spatele metodelor comunitare și pentru a ne întoarce la eh, decizii exclusiv pe plan național. Pentru că ehm, de fapt, eh, trebuie ca și parlamentele naționale să se implice mai mult în politica europeană. Cum se poate întâmpla acest lucru? Ria Omen, mă bucur că ați revenit în mijlocul nostru. Spuneați că noi nu lucrăm într-o formulă um, sincronă. Dar așa este, de fapt, ehm, există um, viteze diferite. De fapt, ar fi bine să introducem o săptămână a parlamentelor. Unii au vorbit despre o întâlnire la nivel înalt al parlamentelor pentru a discuta programul de lucru al uh, Comisiei. Ar fi un pas înainte dacă am putea, într-adevăr, să ne sincronizăm demersurile toți să fim informați simultan, să putem participa simultan la dezbateri. Cartonașul galben este un instrument, dar Mie mi se pare că este mai degrabă un instrument defensiv. Încerci să te aperi, să te protejezi uh, prin cartonașul galben de ceva. Uh, și eu am lucrat uh, câțiva ani în grupul COSAC și am văzut cum se încearcă să obții sprijin pentru ceva ce um, poate că nu îmbrățișez cu multă convingere. Bun, în ce privește cartonașul verde, este mai degrabă politică europeană dintr-o perspectivă pozitivă. Trebuie să discutăm și despre acest instrument, pentru că uh, acum doar Comisia are monopolul uh, unor inițiative. Nici noi, nici um, Consiliul nu au posibilitate de inițiativă. Dacă s-ar acorda dreptul de inițiativă Parlamentelor Naționale, acest lucru ar trebui să fie discutat într-un cadru mai larg. Dar avantajul ar fi că poți să ai o abordare pozitivă față de ideea de Uniune Europeană și nu doar de a-ți exprima rezervele pe care le ai și poziția mai degrabă negativă. Thank you very much uh, from Romania. Mulțumesc foarte mult din partea uh, Parlamentului din România, doamna Ana Bircean. Thank you very much, uh, Madam Chair. And, uh, Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Doresc să vă felicit pentru organizarea acestei reuniuni foarte importante, uh, care vine într-un moment foarte potrivit. Evident că uh, traversăm o perioadă plină de evenimente, uh, atât în ce privește provocările față de Uniunea Europeană, cât și scena internațională. În urma atentatelor uh, de la Paris, uh, constatăm că, uh, pe de altă parte, există și o criză um, pe plan civil în ce privește implementarea tratatului de la Lisabona, criza economică, financiară, de, de asemenea politicile populiste, conflictul din estul Ucrainei, faptul că proliferează terorismul, există migrație ilegală și revenim din nou la terorism. Contextul de securitate națională necesită o atenție specială și răspunsuri eh, adecvate provocărilor care se află în fața noastră. În ce privește eh, Uh, viitorul Europei, care acum este configurat și a fost prezentat, a putut să convingă mulți cetățeni europeni că Uniunea Europeană ar fi responsabilă de multe eșecuri pe plan social. De aceea, până la urmă, tratatul constituțional a fost uh, respins de către unii. Dar eu cred că în zilele noastre un asemenea tratat sau orice alt proiect pentru mai multă Europa este uh, greu să se înfiripeze pentru că există rezerve la nivelul multor state în ce privește Uniunea Politică. Acest lucru este dificil de explicat pentru că um, există practic um, experiența ultimilor ani și um, Uniunea Europeană nu a reușit să sporească încrederea cetățeanului în instituțiile europene. Tocmai de aceea Uniunea trebuie să reacționeze rapid pentru a face față crizelor și apar probleme legate de legitimitatea democratică Um, de uh, cei care poartă răspunderea, inclusiv ca urmare a crizei economice. Uniunea trebuie să se apropie mai mult de cetățenii europeni, acum mai mult decât oricând, pentru că așteptările sunt foarte mari. Este nevoie de o Uniune uh, mai pragmatică, mai eficientă pentru a face față uh, provocărilor. Uniunea Europeană a propus ca orice modificare a tratatului ar trebui să ă, permită o integrare mai sporită pentru a salva, de fapt, unitatea Uniunii. Noi sperăm că acțiunile integratoare care vor fi luate ă, ca expresie a unei ă, voințe politice să fie bine argumentate Aș dori, de asemenea, să vă vorbesc despre solicitările apărute recent de suspendare a, a acordului de la Schengen, având în vedere a, riscurile existente. Deci, în baza articolului 13. Dar vreau să vă spun că uh, România și Bulgaria, care nu au putut să se integreze uh, spațiului Schengen, au uh, perceput acest lucru ca fiind lipsiți de echitate și de fair play. Noi ne-am apărat foarte bine granița și raportul recent Frontex dovedește acest lucru. Deci, România furnizează securitate și stabilitate într-o regiune foarte volatilă și uh, în felul acesta uh, sporește securitatea și pentru fiecare cetățean european. Pe de altă parte, spațiul Schengen a fost o poveste de succes în ce privește uh, unitatea în Uniunea Europeană. România dorește ca spațiul Schengen să fie protejat, să fie respectat și să nu restricționăm uh, libertatea de circulație datorită unor riscuri la adresa securității. Trebuie să ne respectăm valorile și principiile care au stat la baza construcției europene. De aceea, Eh, Comisia mea din eh, România susține toate obiectivele de consolidare a Uniunii Europene, de adâncire a instituțiilor, de păstrare a unui tratament nediscriminatoriu al statelor membre, de respect al valorilor fundamentale și principiilor europene pentru uh, ca uh, luarea de deciziilor până la urmă să se bazeze pe aceste principii și speranța noastră este ca în urma acestei crize Uniunea Europeană să devină mai puternică, să trateze toate statele membre uh, într-o manieră de, bazată pe fair play, să nu producă diviziuni suplimentare. Deci să ieșim din această criză mai uniți, mai puternici. Vă mulțumesc! președinte. O intervenție din partea Camerei Deputaților din Italia, Andrea Mazziotti. Thank you. I also wish to thank for this opportunity. Mulțumesc, vreau să vă mulțumesc și eu pentru ocazia de a lua parte la această discuție, care evident că este un lucru ce ar trebui să se întâmple mai des în ceea ce privește dialogul între Parlamentul Național, și, Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Cum au spus mulți colegi, Uh, lucrurile sunt diferite acum, pentru că și criza financiară a fost un lucru diferit. Crizele de acum au legătură cu principiile fundamentale și valori ale societății noastre, ale continentului nostru și este important ca în această etapă Europa să joace un rol important. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Angel și anume chestiunea democrației și lista democrației sunt uh, adesea uh, subliniate prea mult, pentru că uneori problema este distanța dintre instituțiile europene, cetățeni și parlamentele locale, parlamentele naționale. Din experiența mea de membru al unui Parlament Național, pot să vă spun că atenția acordată de parlamentele naționale, de presă și de cetățeni procesului legislativ și procesului um, de luarea deciziilor de aici nu este întotdeauna pe măsura importanței activității. De multe ori, discuțiile sunt percepute ca discuții între țări, între statele naționale și Europa și nu o discuție referitoare la aspectele politice ale lucrului de care ne ocupăm. Și asta nu face decât să denatureze relațiile, pentru că, în mare parte, legislația care acoperă statele membre, în orice caz, partea cea mai importantă vine din Europa. Și totuși, procesul nu este perceput ca un proces partajat între uh, sta, ă, membrii Parlamentului, ci ca un proces între statele membre și asta afectează foarte mult relația cu cetățenii naționali. Eu cred că aceasta ar trebui să fie accentul eforturilor. Toate comentariile pe care le-am auzit aici cu privire la schimbări la nivelul instituțiilor și relațiilor dintre instituțiilor sunt foarte interesante și tot cele spuse de doamna Bresau și domnul Broc în raport sunt foarte utile. Singura parte pe care aș adăuga-o este că uh, prezența fizică a Parlamentului în relațiile cu parlamentele naționale este foarte importantă. Știu că domnul Timmermans a anunțat o prezență consolidată a comisarilor în Parlamentul Național și aș zice că e important ca în toate discuțiile care au loc în Parlament să există o prezență, deci nu doar în partide, ci și în ocazii de genul acesta, să există o astfel de prezență. Pentru că e important să atragem atenția publicului Este important să atragem atenția asupra faptului că în Parlamentul European se discută legi și, și subiecte importante. Uh, aceste lucruri pat uh, în prezență vină de sus, de departe și adesea guvernele, inclusiv guvernul nostru, sunt direct implicate. Vorbim despre decizii politice ale fiecarei țări, lucruri care sunt discutate în Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc din Ungaria, acum din partea adunării naționale maghiare, domnul Matias Firt. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Egyetértünk azzal a megállapítás. Mulțumesc, domnul președinte. Suntem de acord cu toate cele spuse aici, pentru că de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, nu am reușit să folosim la maxim toate posibilitățile care se regăsesc consfițite în aceste tratate și de aceea salutăm această abordare comună a subiectului în vederea îmbunătățirii comunicării dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Este important să, încer- să încercăm să găsim soluții, soluții pentru care să nu fie neapărat nevoie de modificări ale tratatelor, așa cum ne-a spus uh, și domnul Brock. Grupul de lucru COSAC din Luxemburg, care permite un dialog consolidat, a discutat procedura cartonașului verde și a discutat în același timp și îmbunătățirea procedurii cu cartonașul galben. Există o serie de sugestii care au fost aduse cu privire la aceste proceduri ale cartonașelor. Statele membre sunt uh, dedicate să îmbunătățească oportunitățile pe care le au în cadrul legislativ actual. Trebuie să acordăm mai mare atenție uh, instrumentelor pe care le avem deja. Trebuie să ne asigurăm că acestea funcționează mai bine. Și astfel am putea reuși să consolidăm relațiile, așa cum au mai spus și antevorbitorii mei. Și aș vrea, doamnelor și domnilor, să subliniez faptul că Într-adevăr, membrii parlamentelor naționale sunt um, cei mai apropiați de cetățeni, de cetățenele statelor membre și ei sunt cei care până la urmă pot cel mai bine transmite dorințele și așteptările care există la nivelul populației în Parlamentul European. Și atunci, la punctul 9 se spune că trebuie să existe o mai bună cooperare între comitete. Cred că este important între comisii. În ceea ce privește procesul de convergență, cred că e nevoie de mai puține recomandări specifice pentru fiecare țară și cu privire la fenomenul acesta al migrației, politica de apărare trebuie să fie consolidată și aici includem îmbunătățirea cooperării cu NATO. trebuie să ne modificăm modul de acțiune, trebuie să ne asigurăm că acest document, uh, document de lucru, care este un document foarte bun, este discutat și este folosit astfel încât, uh, fără să modificăm tratatele, să putem efectua, să putem duce mai departe acest proces și să consolidăm Europa. Mulțumesc! Um, these colleagues, I have Dragi colegi, Aici se încheie lista de vorbitori care și-au anunțat intenția de a interveni, așa că am să-i dau cuvântul lui Mercedes, după care lui Marc Angelo. Doamna Bresso. Mulțumesc, doamnă președintă. Evident, nu avem suficient timp să intrăm pe fondul uh, acestor observații pe care le-am auzit astăzi aici. Am luat notă de cele spuse de dumneavoastră și, fără îndoială, am uh, apreciat foarte mult dacă ne-ați putea transmite, în cazul în care aveți, aceste poziții și în scris, astfel încât să le analizăm cu calm, în detaliu. În intervenția mea o să mă refer la câteva aspecte. În primul rând, în ceea ce privește principalul subiect al raportului nostru, și anume uh, folosirea la maxima potențialului de la Lisabona, constat că toată lumea este cam de acord. Avem o mare convergență și apreciem acest lucru. În multe cazuri am avut uh, solicitarea de a aprofunda anumite subiecte Uh, lucru pe care o să-l și facem, fără îndoială. În special, cred că a reieșit într-un mod concret în ultimul timp că se acordă o mare importanță rolului parlamentelor naționale în procesul legislativ și politic european, care este un proces extrem de complex. Vorbim despre un subiect important, un subiect care nu poate fi trecut cu vederea și cred că dacă vrem să mergem mai departe cu consolidarea Uniunii politice pe continentul european, subiectul acesta trebuie să fie abordat. Uh, am auzit aici care ar fi motivele, în special faptul că astfel raportul îmbunătățit între diversele niveluri legislative ar ajuta la o mai bună configurare a acelei guvernanțe la mai multe niveluri și uh, ca fostă președinte a Comitetului Regiunilor țin foarte mult la această idee de guvernanță la mai multe niveluri, pentru că asta este metoda prin care poți gestiona o structură complexă, cum este cea a continentului nostru și așa multe structuri democratice toate, dar diferite și cu patrimonii culturale diferite în același timp. Fără îndoială, în ceea ce privește procedura cartonașelor, vom elabora împreună cu colegul Brock o poziție, uh, sigur situându-ne întotdeauna în cadrul limitelor impuse de tratat, pentru că în rest, uh, dacă e să discutăm în afara tratatelor, aici sunt niște chestiuni structurale. Dar cred că în cadrul tratatului de la Lisabona putem găsi o procedură, sigur, uh, după ce aceasta este aprobată de Consiliu, Comisie, la toate nivelurile, evident Parlamentul European și reprezentanții parlamentelor naționale. Deci după ce toată lumea este de acord, putem ajunge la o procedură care să ne permită să testăm, să spunem, o metodă și chiar și asta spun parlamentelor naționale, um, aceasta să nu se adresează comisiei neapărat, ci organelor legislative ale Parlamentului. Deci, și aici mă refer la Consiliul și Parlamentele, Parlamentul European. Vreau să mulțumesc reprezentantului Parlamentului turc pentru, pentru faptul că este astăzi alături de noi. Pentru noi este important că cei care realizează procedura aceasta de trec prin procedura de aderare se uh, alătură discuțiilor noastre și cred că toată lumea este de acord când spun că ne dorim să continuăm acest dialog, fără îndoială că pentru a face față amenințărilor cu care trebuie să ne confruntăm cu toții, contribuția acestei țări este o contribuție esențială. Mulțumesc! Marc! Mulțumesc, Marc, acum! Mulțumesc, Danuta, pentru că ofer și mie ocazia să intervin foarte pe scurt. Cred că toată lumea este de acord că nu trebuie să ne atingem de tratate. Pe de o parte avem această deschidere a cutiei Pandore, dar pe de altă parte încă mai pot fi făcute multe lucruri în limitele tratatului. Tratatele permit acest lucru și cred că intervenția doamnei Bresor și a domnului Brock ne-au dat uh, uh, exemple foarte clar în acest sens. Și aș vrea să mă refer la un lucru pe care nu l-am uh, subliniat până acum și care este foarte important. Comisiile specializate ale Parlamentului European trebuie să aibă o mai bună cooperare cu comisiile omologe din parlamentele naționale. Mă refer la faptul că în parlamentele naționale adesea tindem să creăm o elită europeană și în parlamentele naționale trebuie să ne asigurăm că fiecare membru al Parlamentului pe lângă dimensiunea sa locală și națională, are și o dimensiune europeană. Așa se, poate, așa se trebuie să lucrăm, nu creând elite în uh, parlamentele naționale, ci uh, participând cu toți împreună la lucrurile diferitelor comisii. Apreciez foarte mult ideea domnului Gheorens cu privire la uh, competențe partajate pentru a vedea cum putem controla mai bine, de exemplu, Fondul European de Dezvoltare. Și apreciez de asemenea și proporția domnului Leinen, care ne-a spus că trebuie să ne sincronizăm mai bine și să avem, de exemplu, zile sau săptămâni în care să discutăm împreună programul anual de lucru. Cred că e o idee foarte bună o direcție bună de urmat. În ceea ce privește cartonașul verde în COSAC, am discutat pe larg și continuăm să discutăm subiectul și la început am spus cartonaș verde sau dialog politic consolidat. Deci despre asta este vorba, despre un dialog politic consolidat. Nu vrem ca parlamentele naționale să propună doar acte legislative. E vorba de un dialog Uh, cu Comisia, să spunem. Poate că aceasta este o idee care ar putea fi mai bine abordată la nivel uh, european, după care să invităm parlamentele să elaboreze o carte albă sau verde, să discutăm, să vedem cum evoluează lucrurile. Cel puțin așa vedem noi lucrurile în COSAC deocamdată. Acestea fiind spuse, încă o dată mă bucur că ați organizat această întâlnire și aștept cu nerăbdare discuțiile din această după-amiază. Așa trebuie să se desfășoare lucrurile. Și mulțumesc Anute și colegii din uh, delegația COSAC din Parlamentul European, care sunt parteneri foarte valoroși. Avem o uh, nouă comisie, avem un nou Parlament European și atmosfera în COSAC este una foarte bună și de aceea aștept cu mare plăcere colaborarea pe anul viitor. Mulțumesc, Marc, și aș avea și eu de spus două lucruri, după care facem pauza de prânz. În primul rând, și pentru noi este important, pentru că știm că există platforme numeroase de cooperare între parlamentele naționale și cel european. Și cu această întâlnire, exact asta facem, creăm o platformă pe chestiuni care sunt foarte relevante pentru comisiile noastre și mă bucur că ați putut să fiți alături de noi în aceste discuții, pentru că este un prim pas în calea noastră către o colaborare consolidată. Și vreau să-i garantez Lordului Boswell că uh, vom continua să urmărim și să acționăm pe baza scrisorii sale, uh, inclusiv la nivel politic, astfel încât să nu rămână doar un document care se pierde prin sertarele Parlamentului European. Cam atât. Și acum vă aștept la prânzul pe care vi-l oferim în dreapta. Sunt sigur că vă veți descurca să găsiți restaurantul. Mulțumesc!